Dragi colegi, ne putem începe mea. Urăm bun venit uh, Johan Kellerman și mulțumim că se află aici. În cadrul unei audieri formale, doamne, doamne, a fost uh, propusă de către Doamna Kellerman a fost propusă pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al uh, Mecanismului Unic de Rezoluție. În primul rând uh, o felicităm și după cum știți, noi, membrii grupului de lucru pentru Uniunea Bancară și alți membri, deja am avut o reuniune informală uh, în spatele ușilor închise cu doamna Kellerman și cu alți candidați de pe lista scurtă pentru a avea o cooperare cât mai bună cu Comisia, în conformitate cu regulamentul uh, pentru mecanism, mecanismul unic de rezoluție, SRM, în procedura de numire a membrilor Consiliului de Administrație. Acum ne aflăm în fața ultimului pas, dar și cel mai important, și anume audierea formală a doamnei Kellerman. Este director executiv, domnia sa și membru al Consiliului Director al Băncii Centrale din țările de jos și mă grăbesc să-i dau cuvântul pentru a ne face o declarație de introducere cu durată de 5 minute, după care va urma sesiunea de întrebări și răspunsuri și cu asta, doamna Kellerman, vă dau cuvântul. Very much, Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, doamna și domnilor, vă mulțumesc pentru că, din nou, uh, ați alocat timp pentru a avea o discuție în această dimineață. E onoare și un privilegiu, de asemenea, să fiu aici și să vă vorbesc din nou în legătură cu acest uh, Consiliu de Administrație al uh, Mecanismului Unic de Rezoluție, SRM, cel de-al doilea pilon al Uniunii Bancare și dacă examinăm Uniunea Bancară în întregimea sa cu cei doi piloni care există acum, putem vedea că acest SRM se aseamănă puțin cu sistemul medical care încearcă să păstreze sănătatea oamenilor. Noi încercăm să păstrăm sănătatea uh, băncilor și probabil că uh, SRB, Single Resolution Board, este uh, sala de urgență, sala de urgență unde nu prea doresc să vină nimeni vrei să-i ții sănătoși ca să nu intre în, uh, la urgențe, dar totuși dacă o bancă ajunge la urgențe, atunci uh, noi medicii trebuie să fim gata. Sunt foarte motivată să fiu parte a acestei echipe importante și aceste misiuni importante. Motivul este că am uh, străbătut un drum lung înaintea crizei, finan- crizei financiare. Deja aveam un peisaj fără uh, frontiere pentru bănci cu pașaportul european de care profitau multe bănci în Uniunea Europeană și în afara acestea. Totuși, nu exista supraveghere la nivel european. Conceptul de rezoluție nici măcar nu exista. Dar omite să mai fie la nivel european. Deci nu existau reguli și nu existau instrumente. Și apoi ca din senin uh, a apărut criza începând cu falimentul Lehman Brothers și a fost un șoc pentru întreaga Europa. Eu personal am fost implicată în uh, două activități de urgență cu activitățile țărilor de jos și ale Belgiei și Luxemburgului și Franței pentru a salva Banca Fortis uh, de pe zi pe alta și am uh, făcut eforturi uh, serioase și a fost o experiență traumatizantă. Uh, pe, uh, pe moment am reușit și am salvat această bancă de la o prăbușire totală, însă pentru mine uh, semnalul a fost foarte clar. Nu e o experiență prin care uh, trebuie să mai trecem. Și acum avem și reguli și avem și instrumente ca să ne ocupăm de problema uh, băncilor prea mari ca să dea faliment și pentru a evita uh, amenințările la adresa contribuabilor. Pentru mine ar fi un privilegiu să pot contribui la această misiune. Uh, eu am uh, experiență atât în sectorul privat cât și cel public. Știu cât de complex este aspectul legat de tranzacțiile transfrontaliere cu multe părți, când este un risc de litigiu, Uh, activitatea pe piața de capital, de asemenea foarte complexă, la fel și activitatea de guvernanță, însă cred că acest uh, Single Resolution Board poate face diferență și să fie un succes. Principala sa misiune va fi planificarea pentru rezoluție și asta e cel mai important, să se asigure că băncile nu sunt prea mari ca să dea faliment și să le pregătească pentru a lua măsurile necesare pentru rezoluție. Acum, întrebarea e, ă, cum trebuie să acționeze Consiliul nostru pentru ă, rezoluție? asigurându-se că băncile pot fi ă, salvate și pot funcționa ordonat fără utilizarea banilor publici și fără întreruperea serviciilor lor final, vitale, mă scuzați. cum anume să facem asta și în ce mod? Eu cred că unul din lucrurile cele mai importante uh, e activitatea de prevenire, planificare și apoi evitare rezoluțiilor. Însă, dacă se ajunge acolo, deci dacă există un caz de rezoluție, atunci uh, noi trebuie să avem o abordare neutră, trebuie să avem o uh, atitudine deschisă și transparentă, inclusiv pentru membrii care nu fac parte din zona euro și să acționăm în mod proporțional, pentru că nu, uh, nu toate băncile seamănă între ele, o bancă nu seamănă cu alta, dacă trebuie să facem un echilibru între uh, Uh, interesele tuturor și stabilitatea financiară și salvgardarea activităților economice. Așadar, dacă voi fi numită, care va fi viziunea mea în legătură cu Consiliul uh, Unic pentru Rezoluție? În primul rând, va trebui să opereze într-un mod uh, foarte complex și într-un peisaj foarte complex cu mulți actori implicați. Vom uh, răspunde în fața Parlamentului European, a Consiliului. Autoritățile naționale de rezoluție de asemenea trebuie să concludeze cu noi. Apoi Uniunea Bancară, mecanismul unic de rezoluție, piețele financiare și mulți, mulți, mulți alți actori. Deci trebuie să lucrăm cu toți aceștia, însă să rămânem independenți, uh, să avem coloană vertebrală. În al doilea rând, vom avea multă muncă de făcut, dar nimeni nu știe exact când anume, în ce moment. Deci vom, vom trebui să fim foarte flexibili și foarte proactivi. Și în al treilea rând, vom trebui să fim, va trebui să fim credibili, să dovedim că putem ieși dintr-o criză. Și sigur, dacă e necesar și de neevitat, trebuie să fim și duri. Deci trebuie să fim credibili. Și pentru asta trebuie să avem reguli clare, să comunicăm foarte bine, uh, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și să fim transparenți și uh, să fim și responsabili. Și în primul și în primul rând față de Parlamentul European. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc, spune domnul Gualtieri. Dau acum cuvântul primului vorbitor Pablo Salva, din partea grupului PP. Mulțumesc pentru explicații, eh, stimată candidată. Am o întrebare punctuală. În cazuri de rezoluție în care sunt implicate resursele de stat și banii statului, ce măsuri veți lua pentru a asigura coordonarea între eh, chestiunea aceasta și decizia Comisiei Europene legată de ajutoarele de stat? Mulțumesc! Um, uh, Candidata, mulțumesc pentru întrebare. Da, este un punct important, însă consider că în primul și în primul rând, este, răspunsul este că trebuie să evităm să utilizăm ajutoarele de stat, dar acestea fiind spuse, cred că există aici două aspecte. Echilibrul e complex și delicat în ce privește regulile din regulament pentru a ne asigura că Comisia este implicată la toate momentele și că există un sistem de alertă rapidă și de implicare în legătură cu posibile aspecte complexe legate de ajutoarele de stat. Însă, sigur că, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la aspectul informal. Asta însemnând, cred eu, că de asemenea trebuie să avem niște relații informale excelente cu Comisia pentru a ne asigura că nu avem surprize și nu se produc neînțelegeri, pentru că ăsta ar fi cel mai prost scenariu. Dacă se intră în fazele formale, conform articolului 18, atunci trebuie să ne asigurăm că știm exact despre ce vorbim și că nu se produc surprize. Deci avem un uh, mod foarte bun și formal de a acționa, însă cred eu că relațiile informale sunt la fel de importante. Thank you. Uh... Mulțumesc. Dacă ne încadrăm în cele 5 minute, există timp și de o întrebare suplimentară. Hudbaie din partea socialiștilor și democrațiilor urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Așa cum am spus în introducere, răspunderile Consiliului în mecanismul de rezolvare unică vor fi fundamentale în, în uh, acest context pentru că e vorba de unul din pilonii Uniunii Bancare și noi de la socialiști suntem foarte atenți în așa fel încât anumite practici bancare ce nu pot fi acceptabile așa cum s-au întâmplat în 2008 să nu mai aibă loc și în momentul de față și în momentul în care încercăm să salvăm anumite bănci, prețul să nu mai fie plătit de către cetățeni. Există anumite cazuri și cunoaștem uh, cazuri chiar aici în Belgia și din cauza asta a fost și grevă ieri. Și e clar că o recapitalizare trebuie să fie făcută în mod progresiv și riscurile sunt destul de mari, pentru că stresul, ă, stresul de rezistență a arătat că există dificultăți la anumiți operatori bancari. Și aș vrea să știu care va fi calendarul dumneavoastră pentru anul următor și ce prevederi, ce măsuri doriți să luați în așa fel încât mecanismul să fie operațional cât mai repede cu putință, tocmai pentru a evita anumite consecințe negative asupra cetățeanului în cazul în care ar exista anumit, un faliment al anumitor bănci. Thank you. I hope you allow me Mulțumesc. Sper că îmi veți permite să răspund în limba engleză. E bine, așa cum spuneați, există un calendar pentru crearea fondului. Este o obligație pe care o avem. În primul an de funcționare a SRB, această constituire va fi una foarte importantă și va trebui să ne asigurăm că vom alcătui toate planurile și planificările de rezoluție pentru absolut toate băncile, ca acestea să fie funcționale. Va trebui să folosim acest an ca un fel de an de tranziție, pentru că instrumentele de rezoluție și posibilitatea de a le folosi vor intra, vor deveni funcționale doar în 2016. Pregătirea așadar este foarte importantă. Uh, vom uh, face acest lucru în cea mai mare măsură în acest an. Să sperăm că vom avea și norme clare cu privire la modul în care trebuie constituit acest fond, pentru că dacă nu se cunoaște acest lucru, nu vom ști cum trebuie să ne începem activitatea în anul viitor. Dar vă spuneam că rezoluția este uh, un aspect foarte important. Va trebui să stabilim o relație foarte strânsă de cooperare cu uh, mecanismul unic de supraveghere. Va trebui să analizăm și să monitorizăm îndeaproape băncile care uh, au avut probleme să treacă de acest test de rezistență pentru a nu avea surprize în 2016 și de asemenea și mecanismul unic de supraveghere are un rol important pentru că îi revine misiunea de a lua măsuri uh, din timp și va trebui să colaborăm îndeaproape și cu SSM, acest mecanism unic de supraveghere. pentru a avea toate datele necesare atunci când este cazul unei intervenții rapide. Va trebui așadar să învățăm poate și din partea de la alte instituții de aici și din de peste ocean. Cred că acestea vor fi cele mai importante lucruri de pe agenda. Mulțumesc! Urmează Stanislav Ozok din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Kellerman, ne-ați putea explica cum anume vedeți le- legătura între lichidarea uh, băncilor și acest mecanism unic de rezoluție din perspectiva reformei băncilor centrale? Care sunt drepturile întregului sistem bancar? Yes, um, Mulțumesc. Întrebați care este legătura între lichidarea băncilor și propunerea de reformă structurală a băncilor, propunerea pe care o avem în față în momentul de față. Și sigur că există o legătură între cele două, pentru că, aș spune eu, ambele seturi de reguli își propun să elimine aceste bănci care să fie prea mari sau prea complexe să eșueze. Ambele propuneri uh, vizează aspectele de complexitate și risc. În opinia mea, importanța acestei propuneri este aceea că oferă instrumente de supraveghere pentru a duce la o reducere a complexității pentru acele bănci care sunt prea complexe. În acest sens, este similar cu instrumente de care dispune deja mecanismul unic de rezoluție, pentru că planificarea uh, trebuie să se concentreze și asupra uh, tranzacțiilor uh, interne. Există totuși o diferență în ceea ce privește uh, sfera de cuprindere, în ceea ce privește zona euro sau respectiv întreaga Uniune Europeană, în cel de-al doilea caz. Și chiar dacă există suprapuneri, uh, scopul este același, în opinia mea, această suprapunere nu ar fi necesară, dar este important ca autoritățile de supraveghere și SRB să aibă uh, competențe în reducerea complexității atunci când uh, acest lucru este necesar pentru pregătirea unei rezoluții corespunzătoare. Hmm? Sorry? Yes. For the ALDE group, Mr. Urmează acum din partea grupului ALDE, domnul Teurer. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Kellerman, aș avea o întrebare. Din experiența dumneavoastră profesională de până acum, ne-ați putea numi un exemplu unde ați uh, făcut o gestiune a crizelor. Pentru că acum de acest lucru va trebui să vă ocupați. Există așadar din practica uh, profesională pe care ați avut-o până acum un astfel de exemplu pentru a ne lămuri puțin de ce fel de experiență dispuneți? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este foarte relevantă. Uh, pentru a ne asigura că SRB este pregătit să efectueze și gestiona unor potențiale crize. Am beneficiat uh, de multă experiență în alcătuirea unor tranzacții majore pe piața de capital. N-aș spune neapărat că a fost vorba de gestiune gestiunea unor crize, dar în orice caz am avut suficientă expunere față de piața de capital. Când am devenit apoi uh, director la Banca Centrală, uh, mă tem că am avut mai multă experiență în gestionarea crizelor decât mi-aș fi dorit sau decât ar fi crezut cineva vreodată. Am început activitatea la finele lui 2007 și imediat după aceea au apărut uh, primele semne ale crizei am fost personal implicată în uh, managementul crizei din jurul uh, băncii Fortis, primul caz transfrontalier practic care a apărut, dar în aceeași perioadă în uh, Olanda am avut ISEF, ING, care de asemenea a avut probleme și a avut nevoie de susținere din partea statului, SNS Real Bank și am fost personal implicat în toate aceste lucruri. Mai recent, pentru a reveni la SNS Real, acea companie a fost naționalizată de statul olandez în 2012. A fost o situație foarte complexă, unde a fost un fel uh, de bail-in. Deci am fost implicată în uh, majoritatea situațiilor de criză la care am fost expuși în uh, țările de jos și cred că este o experiență benefică și utilă dacă voi fi desemnată pentru acest post în cadrul uh, SRB. Sven Giegold. Sven Giegold, doriți să interveniți, vă rog. Îmi cer scuze, am avut o problemă cu aceste sisteme electronice. Întrebare, dați mi faptul că veniți din uh, țările de jos și noi la temeiul legal avem o discuție interesantă între posibilele distorsiuni între un sistem național bazat pe rezoluția bancară și financiară și, și finanțarea acestuia și un sistem la nivel european. Dumneavoastră considerați că ar putea fi o distorsiune ca într-un sistem uh, național uh, care dispune de depozite puține și prin urmare riscuri mai mici, mai mari și alte sisteme bancare care ar urma apoi să plătească, să contribuie mai mult în sistemul uh, european decât ar face în sistemul național. Credeți că ar fi o distorsiune ca aceste bănci să trebuiască să plătească mai mult în sistemul european decât ar face în cel național? Știți că SRB ar avea competență în această uh, chestiune de a analiza și distribuția acestor costuri. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este o chestiune de interes și de actualitate. Nu mai știu care sunt în momentul de față ultimele evoluții. De aceea permiteți-mi să vă dau un răspuns mai uh, general, fără a intra în detaliile specifice diferitelor țări. Cred că în ansamblu e un lucru bun ca băncile riscante să plătească mai mult. Cred că, ca regulă generală, ar trebui să fie unul din, sau este unul din principiile care au fost adoptate. Nu sunt sigură că aș fi în măsură acum să vă spun ce e mai riscant și ce e mai puțin riscant. Este o discuție complexă întotdeauna. Am ceva experiență din activitatea mea anterioară în ceea ce privește stabilirea acestui risc. Este o discuție foarte dificilă, pentru că riscul întotdeauna trebuie privit în relație cu ceva anume. Uh, contribuțiile pe bază de uh, risc mi se par uh, un lucru bun, însă nu am acum o soluție pregătită cu privire la care ar trebui să fie ratingul de risc. Nu au fost cronometrate întrebările și răspunsurile, în rest le avem. Dar întrebarea mea era următoarea. Dacă ne bazăm pe depozite, ar trebui să fie uh, un lucru mai ușor de apreciat. Este și dezbaterea care are loc la nivelul Consiliului între statele membre. Pentru că până acum lucrurile Uh, sunt uh, stabilite la nivelul statelor membre și nu uh, pe baza riscului în anume model de afaceri. Eu cred că um, am putea avea de a face cu o distorsiune din partea Consiliului a interpretării acestui regulament ceea ce este foarte ciudat, dar poate îl priviți ca comentariu din partea mea. Da, îl voi privi ca și comentariu, dar dacă îmi permiteți să fac la rândul meu un comentariu, înțeleg la ce vă referiți, dar rămâne totodată o chestiune foarte dificilă, dat fiind faptul că avem aici doi piloni, dar nu avem un sistem european de garantare a depozitelor. Și de aceea în opinia mea, este foarte important modul în care sunt asigurate aceste depozite. Această chestiune probabil o vom mai discuta ceva vreme. Mulțumesc. Domnul Mono. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Euh, Mulțumesc, preș domnule președinte. Bună dimineața, doamnă. Am o întrebare care revine des în mintea mea și anume că în permanență ne spuneți, ne anunțați că preferați o soluție bazată pe bail-in, nu pe bail-out, ca să nu mai plătească contribuabilii. Dar, în momentul în care vă uitați la felul în care sunt organizate depozitele bancare ale băncilor, e vorba de clienți clienți care în același timp, în orice caz mare parte dintre ei, sunt de fapt contribuabili. Și atunci, dacă plecăm de la ideea că acești contribuabili, care sunt și clienții bancari, sunt aceleași persoane, atunci de ce nu putem vorbi și despre o naționalizare bancară uh, într-un stat membru, în cazul în care ar exista un risc sistemic dovedit? Thank you for your question. Uh... Mulțumesc pentru întrebare cred că vă referiți la o chestiune importantă. Și anume, cum anume funcționează uh, acest sistem de bail-in și care sunt uh, avantajele față de bail-out și cum se protejează atât uh, deponenții cât și contribuabilii, care mm, rămâne până la urmă scopul acestui regulament și al întregului sistem. Cred că pentru fiecare sistem în parte, pentru ca acestea să funcționeze, este important ca regulile jocului să fie foarte clare de la bun început. Cred că aici uh, acestui board pentru rezoluția unică îi revine o misiune importantă în special uh, în uh, anii de pregătire prealabilă, înainte de intrarea în vigoare în 2016, pentru a vedea ce tip de creditori ar trebui să uh, poată fi cooptați într-un bail-in și pentru a ne asigura că investitorii care pot face de asemenea obiectul unui astfel de bail-in să știe la ce se pot aștepta și să nu fie surprinși pentru că, în opinia mea, există panică atunci când uh, oamenii nu știu care sunt consecințele și o astfel de situație trebuie întotdeauna evitată. De aceea, pentru mine este important ca SRB să facă eforturi pentru a comunica clar care sunt regulile de bail-in, cine va fi afectat și care vor fi consecințele. Cred că aici uh, ne revine un rol important, pentru că atunci când o bancă are probleme, atunci uh, e prea târziu să comunice aceste chestiuni. Și va trebui să fim foarte clari și în ceea ce privește drepturile deponenților, pentru că aceștia să știe care le sunt drepturile și să știe că, într-o oarecare măsură, uh, au și ei acest risc de a fi cooptați însă, așa cum vă spuneam, acest mecanism de bail-in trebuie evitat pe cât posibil. Van den Kelarde. Mulțumesc, urmează domnul Van den Kelarde. Da, mulțumesc, domnule președinte, și pentru pronunțarea numelui meu. Vreau să vă mulțumesc, doamna, pentru prezența dumneavoastră. Eu am o întrebare belgeană, între ghilimele de adresat. Care ar fi, după părerea dumneavoastră, interferența între modelele de business și modelurile SRB în ceea ce privește anumite bănci, cum ar fi, spre exemplu, cele care se ocupă de asigurări în Belgia? acestea, ă, din punct de vedere juridic, sunt mult mai complexe în situația de criză, în momentul în care trebuie gestionate în situația de criză. Și acestea pot contribui la stabilitate având în vedere că există o mai mare diversificare a riscului. Ce părere aveți? Uh, um, uh, Mulțumesc, e o întrebare foarte interesantă. Și eu, din contextul meu profesional, știu că există astfel de situații. Sunt situații pe care le cunosc cel mai bine, pentru că modelul acesta, bancă și asigurări, era prevalent și în țara mea, să întrebarea dumneavoastră e prea complicată ca să dau un răspuns cu da sau nu. Poate nu vă așteptați la așa ceva, dar sunt de părere că răspunsul cel mai potrivit ar fi depinde. Pentru că trebuie să examinăm foarte îndeaproape modelul respectiv de business. Și faptul că, începând cu anul viitor, vom avea solvenții 2 și pentru asigurări, asta va reprezenta un pas înainte însemnat – și atunci lucrurile vor deveni și mai transparente și anume cum anume se descurcă aceste companii de asigurări și până la ce punct redistribuirea și echilibrarea riscului este luată în considerare și până la ce punct nu. Acum, cu acestea fiind spuse, din, uh, în domeniul acesta al asigurărilor există mai puține segmentări decât în, în sectorul asigurărilor, sunt mai puține segmentări decât în domeniul bancar. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să analizăm și acest model de bancă și asigurări. Trebuie să fie examinat îndeaproape și să ne asigurăm că acesta este și unul viabil, funcțional. Însă nu văd de ce la prima vedere nu ar putea funcționa. Mulțumesc și ultimul orator, doamna Pervanș Beres. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna candidată, două întrebări. Una pentru a prelua cele spuse de colegul anterior și aș dori să vă spun că eu întotdeauna am avut convingerea că, pe măsură ce se constituie Uniunea Bancară, că acest lucru va avea consecințe asupra lumii aceasta a asigurărilor. Și s-a vorbit adinaur despre modelul de business bancă și asigurări, însă, în general, dacă vă uitați la riscuri, oare nu cumva sunteți de părere că la un moment dat va trebui să avem o evoluție Comisia înspre această direcție? Și a doua întrebare, cu Uniunea Bancară și în mod clar aici veți intra într-o instituție care ține de Uniunea Bancară, am impresia că s-a făcut un pas nu prea clar. Pe de o parte, o anumită abordare de integrare comunitară foarte puternică cu acest mecanism de supraveghere, dar în momentul în care am discutat despre directiva referitoare la rezoluție, am ajuns la o situație foarte interguvernamentală, unde fiecare și-a apărat propriul său model național. Oare n-ar fi fost mai bine Și dumneavoastră a spus că evaluarea riscurilor, de fapt, nu, ne, nu avem deocamdată un mecanism care să ne permită să evaluăm corect acest risc. Oare n-ar fi fost mai bine atunci să avem un sistem de integrare mai comunitar cu instaurarea unui mecanism de fiscalitate a băncilor care să ne permită să finanțăm acest fond de rezoluție? Da, mulțumesc pentru aceste întrebări. Una care se referă la domeniul asigurărilor. Și m-ați întrebat dacă dacă nu cumva și asigurările ar trebui să aibă la un moment dat un fel de uniune de asigurări, așa cum am făcut pentru Uniunea Bancară. S-ar putea să fie o idee bună ideea să avem un sistem de supraveghere atât în domeniul bancar cât și în domeniul asigurărilor, da, trebuie să spunem că acest cadru de supraveghere pentru asigurări avea neapărat nevoie de Solvency 2, care acum este în curs de desfășurare, însă se trebuie să se aplice aceleași sisteme și criterii de supraveghere, același tip de management, așa cum se face și în domeniul bancar și aș spune eu că va dura ceva vreme până când domeniul acesta al asigurărilor va ajunge la o etapă în care să fi și digerat ideea aceasta și uh, conținutul Solvency 2 și să fie gata pentru pasul următor. Dar cu siguranță îmi pot imagina că la un moment dat o să trebuiască să avem și o astfel de uniune a asigurărilor la un moment dat. Acum, cu acestea fiind spuse, produsele de asigurări nu sunt asemănătoare cu produsele bancare așa că ar fi nevoie de o integrare comunitară poate aprofundată și în alte domenii, cum ar fi, spre exemplu, impozitarea, ă, domeniul fiscal, în așa fel încât să avem cu adevărat produse fiscale și produse de asigurări cu adevărat europene. Însă nu putem, cred, compara identic cele două sectoare. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare și felul în care trebuie să acționăm la nivel mai comunitar sau mai la nivel interguvernamental, e bine, eu sunt o persoană realistă și astăzi mă uit la acest regulament, cel pe care îl avem, Așa că, pentru a fi sinceră, n-aș fi visat vreodată că vom reuși să mergem atât de departe în Uniunea Bancară și asta într-un răstimp atât de scurt. Cred că e o realizare fabuloasă. Și cu siguranță e un merit și al Parlamentului European faptul că s-au reușit atât de multe într-un răstimp atât de scurt. Așa că deocamdată sunt deja fericită că am ajuns la acest nivel și cred că este o cale pe care putem continua, în care un drum pe care îl putem parcurge și asta ne-a mai rămas de făcut, de fapt, să și facem munca aferentă. Thank you very much uh, to Mrs. Kellerman for... Mulțumim foarte mult, doamna Kellerman, pentru această audiere deosebit de interesantă, foarte pozitivă. Noi vom avea vot în Comisia Econ luna viitoare și imediat după votul va avea loc și în plen. Încă o dată pentru prezența dumneavoastră mulțumim! Colleagues, please take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Îl salutăm pe domnul Dominic Laborieux, director general care se ocupă de această rezoluție în autoritatea de control uh, prudențial uh, din Franța și iată că a venit la o audiere formală, având în vedere că la nivel de Comisie Europeană numele dumneavoastră a fost propus ca și candidat pentru postul acesta de, de președinte al SRB. Și după ce am avut câteva discuții informale cu toți candidații rămași pe lista scurtă, iată că suntem acum la audierea oficială și aceasta se va încheia cu un vot care este prevăzut săptămâna viitoare. Vreau să vă mulțumesc, domnule labario pentru cooperarea dumneavoastră cu această comisie și aveți cuvântul imediat pentru o prezentare inițială. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-mi cer scuze. Uh, sunt răcit și vocea mea nu e foarte puternică astăzi. Sper că mă veți înțelege și auzi bine. Doamnelor și domnilor, sunt foarte onorat să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Știu că Comisia dumneavoastră și, în general, Parlamentul au fost implicați cu adevărat în reorganizarea cadrului de reglementare și a instituțiilor uh, ca urmare a situației de criză. Și, din punctul meu de vedere, e foarte important să fiu astăzi de față în această ședință, pentru că e vorba de provocări enorme care ne așteaptă pe viitor. Și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să mă prezint astăzi în fața dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, acest uh, SRB reprezintă un element cheie care va face ca Uniunea Europeană să avanseze și ar fi important ca eu să pot participa la această echipă și să îndeplinesc un rol important în acest nou capitol al istoriei europene a sectorului bancar. Este important din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că trebuie să aducem niște răspunsuri la această situație de criză. Există niște așteptări foarte mari. Iar ceea ce ne-ați furnizat dumneavoastră este un element bun și noi trebuie acum să îl cizelăm și să l aplicăm în așa fel încât să fim la înălțimea așteptărilor din partea cetățenilor, din partea statelor membre, din partea foarte mulți uh, actori implicați în așa fel încât să reducem costurile economice și sociale. Uh, având în vedere situația pe care o cunoaștem de după 2008 și până în prezent. Și pot să vă asigur că voi face tot ceea ce îmi stă în putință în acest sens. În ceea ce privește directiva de uh, mecanismului unic de rezoluție, acestea sunt deosebit de importante și trebuie să fie aplicate, pe de o parte, nu numai de către bănci, pentru că acestea trebuie să-și uh, îmbunătățească stabilitatea, rezistența, modelul de business, să pro- rezolve problema activelor și, de asemenea, un element important pentru autorități, autorități naționale, dar și diferite alte instanțe și uh, uh, organisme care vor acționa împreună cu ceilalți operatori și actori implicați, atât la nivel național, cât și celelalte organisme care există la nivel european, Parlament, Consiliu și așa mai departe, și Comisia Europeană. Așa că, pentru toate aceste elemente, avem nevoie, într-adevăr, de o cooperare foarte puternică, de un cadru de cooperare foarte puternică cu o bună coordonare. Cooperare, coordonare sunt poate elementele cheie pentru a depăși momentul de criză și pentru a implementa concret acest cadru instituțional și acest SRB. Deci, dacă ne dorim să rezolvăm eventualele conflicte de interes care ar putea apăra, apărea între aceste uh, organisme, trebuie să găsim răspunsuri rapide prin construirea unei cooperări foarte puternice cu Banca Centrală Europeană, cu părți terțe și, evident, și cu toate organismele europene implicate în întregul sistem bancar. Și adevărat că acest lucru reprezintă o provocare, sunt conștient de asta, însă, repet încă o dată, sunt gata să-mi asum un rol în acest context. Am aplicat pentru că eu sunt convins că putem găsi soluții concrete pentru fiecare instituție bancară și sunt gata să particip la cooperare, să mă înscriu într-un context de cooperare cu, celelalte, cu ceilalți actori implicați și să analizăm situația băncilor sistemice, însă nu numai la noi, ci peste tot în lume, Și deci, cum spuneam, nu doar în uh, contextul Uniunii Europene, ci și în țările terțe. Și să fii membru unui astfel de comitet director înseamnă să ai un simț al răspunderii foarte dezvoltat, mai ales în situație de criză. Și voi face tot ceea ce îmi stă în putință în acest sens. Pentru că am avut deja experiență în diferite situații de criză. Din punctul meu de vedere, este foarte clar că SRB reprezintă un element important, cheie, puternic, uh, pentru stabilitate. De aceea ar fi foarte crucial să pot să contribui la interesul public și să pot fi tras la răspundere în fața diferitelor instituții, chiar și în fața dumneavoastră aici, în Parlament. Cred că toate aceste uh, regulamente legate și conexe acestei SRB re- sunt foarte bune pentru a ne permite să preîntâmpinăm o situație în care fondurile publice ar trebui să intervină și să preîntâmpinăm niște costuri economice și sociale prea ridicate pentru toată lumea aici în Uniunea Europeană. Acestea sunt într-adevăr instrumentele potrivite, așa că eu sunt convins că putem lucra cu ele și să încercăm să obținem rezultate cât mai repede cu putință. Acum, pentru asta Trebuie să dăm dovadă de transparență, să justificăm, să motivăm acțiunile noastre. Și în concluzie, aș spune că e vorba de o provocare majoră care mă motivează foarte tare și am venit aici foarte motivată astăzi pentru a deveni membru al acestui comitet. După cum spuneam, am să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru ca această nouă agenție europeană să fie una de succes. Voi fi foarte uh, uh, angajat, voi da dovadă de motivație, voi uh, fi întotdeauna gata să fiu tras la răspundere și voi da dovadă de cinste și imparțialitate în ceea ce privește uh, eventuale interese personale și așa mai departe. Mulțumesc! The first speaker, Pablo Zalba. you... Mulțumesc și acum domnul Zalba. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o îngrijorare. Spre exemplu, în cazul în care nu există un mecanism backstop comun, atunci cum ne vom asigura că vom avea o tranziție lină? Și aveți cumva vreo idee, un comentariu în ceea ce privește o astfel de nevoie eventuală de capital care ar putea apărea și cum anume SRB va fi în măsură să și facă față acestei situații? Thank you. Uh... Mulțumesc. Înainte de toate, aș spune că toate regulamentele și directivele în vigoare se bazează pe ideea că va exista un sprijin public, dar că acesta, să sperăm, nu va mai fi necesar. Dacă, spre exemplu, vrem să utilizăm fondul acesta SRB, trebuie organizat un bail-out prealabil în funcție de criteriile de eligibilitate, în funcție de uh, bilanțul contabil și, într-un sens mai larg, se începe prin bailing in al unui procent de 8% din total. Am studiat diferitele documente în ceea ce privește motivele care se află la baza acestei directive. Pe durata crizei din 2008 până în 2011 a existat doar un singur caz în care această sumă de 8% ar fi fost și utilizată, ceea ce înseamnă că scopul întregii directive și întregului regulament este în mod clar uh, ca sprijinul să nu vină din partea statelor membre, așa cum ați spus și dumneavoastră, pe bună dreptate. Acum, dacă dincolo de această, acest prag de 8%, deci dacă e o nevoie și că ar fi nevoie de fonduri suplimentare, atunci ar trebui să ne gândim cu siguranță la un mecanism de backstop care să vină din capacitatea celor care, uh, creditorii Există anumite prevederi, există anumite rezerve în acest sens, există documente pe acest subiect și deci, din punctul meu de vedere personal, ar putea exista și posibilitatea de a utiliza și alte mecanisme pentru a vedea în ce fel se pot găsi anumite fonduri pentru a putea organiza o astfel de rezoluție a unei anumite bănci. Mecanismele există și acestea figurează în diferite documente, texte. Însă, în continuare, trebuie analizate, pentru că e vorba de chestiuni complexe și e greu să găsești calea cea mai eficientă care să mențină în același timp și echilibrul necesar între diferitele organisme implicate având în vedere acest mecanism unic de rezoluție care se aplică doar sectorului bancar, în timp ce celălalt mecanism se aplică în momentul în care discutăm despre ajutoare care a venit din partea statelor membre pentru sectorul bancar. Mulțumesc, acum din partea grupului socialiștilor, domnul Baie. Mulțumesc, domnule președinte. Ați, pregăt... Ați vorbit, domnule uh, candidat, de cooperarea uh, coordonată, asta în a doua etapă, după mecanismul lunii de supraveghere și pentru că vreți să veniți cu propuneri concrete aș vreau să știu uh, cum se leagă această cooperare cu uh, mecanismul unic și să nu creăm mai multe probleme în plan aplicarea acestui mecanism unic de uh, rezoluție. Mulțumesc! Merci, je... Mulțumesc! permis să răspund în limba franceză. Euh, je crois qu'effectivement cette question... Da, cred că, într-adevăr, problema cooperării ex ante este una deosebit de importantă dacă dorim, într-adevăr, ca acest mecanism să aibă uh, șanse de reușită cu cei doi piloni. E adevărat, mecanismul de supraveghere unic va avea un rol foarte important în prevenirea riscurilor bancare și vedem uh, asta deja din textele care au fost adoptate, directiva privitoare la rezoluție, avem și aceste măsuri de intervenție de, cu precauție mm, la îndemână autorităților de supraveghere, deci în cazul Uniunii Bancare, asta se face de către BCE, Frankfurt, Consiliul de Supraveghere. Așadar, ce face acest uh, Consiliu de Supraveghere și cum se pronunță el asupra criteriilor de a intra în rezoluție. E esențial să vedem uh, pentru asta ca această cooperare să funcționeze acum încă de la lansarea acestui Consiliu de Rezoluție uh, unic. Textul ne spune că trebuie semnat un acord între Frankfurt și Bruxelles dacă îmi permis, pot să-mi permit să spun așa, și cred că, într-adevăr, e o, o chestiune care va trebui făcută imediat, deci să lansăm imediat un grup de lucru și cred că am înțeles bine când am înțeles că în um, munca de pregătire a pre președintelui interimar al Consiliului de Rezoluție Unic, asta face deja parte din uh, munca asta. Deci deja există un grup de lucru care se întâlnește și vorbește de lucruri concrete. Schimbul de date între partea rezoluție cu Eh, cea de supraveghere care eh, este esențial, trebuie să existe aceste date și trebuie eh, cerute băncilor pentru rezoluție și supraveghere, dar trebuie să găsim un mod pentru de a beneficia supravegherea și apoi mecanismul însuși al gestionării crizei până la punerea rezoluției, care atunci devine o, o competență a Consiliului de Rezoluție. Sunt elemente tehnice, dar și politice și trebuie rezolvate dinainte, în amonte, printr-un grup de lucru care trebuie să înceapă activitatea imediat. Thank you, Mr. Ozok, ECR Group. Mulțumesc și acum reprezentantul grupului ECR. Eu am takie konkretne pytanie. Co sunt pan? Mulțumesc. Aș avea o întrebare punctuală. Ce părere aveți în legătură cu noua propunere în legătură cu regulile de absorpție? Cum se... a pierderilor. Cum uh, se leagă asta de uh, mecanismul de, unic de rezoluție? Um, sorry, I'm not sure to... Um, da, mulțumesc. Nu știu dacă v-am înțeles bine întrebarea. E vorba de capacitatea scăzută de absorție îmi pare rău, am avut o problemă de înțelegere. Așadar, în cadrul european de pune eh, chestiunea începutului cu eh, cerințe minim, eh, cu un prag minim pentru garanțiile exigibile, care trebuie pus încă de pe la început la dispoziția autorității de rezoluțiune dacă această autoritate trebuie să organizeze o activitate de salvare a unei bănci. Deci este uh, o măsură foarte importantă. S-a considerat că la nivelul internațional pentru băncile importante la sistem global ar putea să fie cumva uh, o noțiune puțin diferită, știind că această instituție se bazează pe uh, nivelul total uh, al pasivului. Pe când, la nivel internațional, ideea era să avem uh, o bază formată din criterii uh, care să se centreze esențialmente pe noțiunea de datorie subordonată. Diferența vine din faptul că s-a considerat că ar fi mai logic la nivel internațional uh, de, pentru investitori și piețe să existe elemente subordonate și nu o abordare care este posibilă din punct de vedere statutar dar uh, eventual mai dificil de pus în practică decât într-o situație de subordonare recunoscută din punct de vedere contractual. Ce înseamnă asta din punct de vedere european? Sigur, vorbim de 2016, dar încă din 2015 pentru rezoluția la nivel național. Vom uh, deliniem uh, sumele de care au nevoie băncile pentru anul viitor. Iar apoi, se vor face și propunerile la nivel internațional care trebuie finalizate până la sfârșitul lui 2016. Așadar, întrebarea pentru Consiliu, dar în principal pentru dumneavoastră va fi, oare trebuie să revizuim directivele pentru a pune în aplicarea acestei cerințe de capacitate de absorpție totală a pierderilor, există un proces de revizuire uh, prevăzut până în 2016, deci până la acea dată, probabil că vom putea vedea unde exact ne aflăm. Uh, întrebările esențiale ar fi, uh, trebuie să implementăm asta pentru fiecare bancă în contextul european sau trebuie să alocăm aceste cerințe doar pentru băncile cu caracter mai sistemic din Uniunea Europeană. Acestea sunt doar două din întrebările la care trebuie să răspundem. Însă, mai sunt multe întrebări pentru că există o delimitare nu foarte simplu de făcut între cele două noțiuni. Deci multe probleme tehnice apar, însă din nou, Uh, trebuie să avem un sistem bancar mai rezistent și asta e valabil mai ales pentru uh, cele mai mari bănci și este o abordare pozitivă. Mulțumesc. Thank you, Sven Giegel. Mulțumesc, Sven Giegel. Seen, um, the proposed uh, area... Da, uh, mulțumesc. Dată fiind uh, zona propusă, domeniul propus de responsabilitate și ratele dobânzilor foarte scăzute pe care le plătesc și cele mai mari bănci, pentru datoriile eh, cele mai importante și nu numai, aș dori să știu cum vă puteți angaja eh, să faceți băncile să, să se însănătoșească mm, cu adevărat, ca să nu mai există acest avantaj pentru băncile, între ghilimele, prea mari ca să dea faliment, pentru că distorsionează piața. Ar fi bine să dispară 100% acest fenomen, dar măcar să reducem. Deci cum veți eh, reduce planurile de rezoluție cum le veți folosi pentru a schimba modelul de afacere al băncilor și structura lor, pentru ca această subvenție implicită să dispară. Și cu cât mai concret răspundeți, cu atât mai bine. Mulțumesc, în general, eu încerc să fiu foarte concret, spune candidatul. Bun, dar problema la care vă referiți e foarte dificilă. Sunt discuții în forumurile internaționale și e foarte clar că în condițiile astăzi ale, de astăzi ale piețelor nu putem avea o imagine clară în legătură cu prețul care trebuie plătit de către bănci pentru ca acestea să fie mai rezistente. De adevăr, eh, ratele dobânzilor sunt foarte scăzute însă și, uh, în general, băncile nu plătesc prețul corect. Și e clar că când băncile emit obligațiuni, pe termen scurt, e vorba de 50 ani, apar probleme. Deci există un risc de înlocuire în vreme de criză acestor elemente în structura uh, pasivului. Deci de aceea există noțiunea de subordonare structurală și structura băncilor clar că există o diferență între ce se întâmplă cu băncile mari din Europa și nu numai, nu doar în statele membre, și ce se întâmplă în Statele Unite sau Regatul Unit. În aceste țări, în general, băncile au o structură din două straturi. Din cauza acestei structuri duale, ar fi posibil sau ar fi mai ușor, cel puțin, să emiți uh, obligațiuni la nivelul companiei de holding ca aceste obligațiuni să poată fi emise mai uh, ușor. De aceea, americanii consideră că aceasta este singura structură posibilă pentru ca băncile să poată fi active la nivel internațional. Dar ce, se întâmplă, ce înseamnă asta în uh, termenii capacității de a fi supus unui proces de rezoluție? Uh, este o chestiune centrală. Pentru că niciun plan de rezoluție care vrea să fie credibil nu poate să fie așa dacă nu uh, se poate pune în practică. Deci, capacitatea unei bănci de a fi supusă unui proces de rezoluție este foarte importantă, cred eu. Și asta înseamnă că va trebui să uh, evaluăm impactul structurilor bancare din punct de vedere al uh, capacităților de rezoluție. Sigur că nu pot uh, să trag acum o concluzie, pentru că sunt multe uh, aspecte pro și contra și aspecte tehnice, dar de... punct de vedere al cooptării pasivului, e clar că o, ar trebui să există o structură mai simplă și în Uniunea Europeană. Bun. Mai sunt și alte elemente care trebuie luate în considerare înainte de a trage o concluzie, însă dacă conchidem că în unele cazuri ar fi necesar să schimbăm structura, atunci am avea capacitatea să o facem și, din nou vă spun, e clar că o evaluare a capacității de rezoluție uh, O cerință în acest sens ar trebui discutată în detaliu cu supraveghetorii din cauza consecințelor uh, capacității de rezoluție acestor bănci. Uh, Danuta Hübner. Mulțumim și acum Danuta Hübner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Poate vă reveni, dacă îmi permiteți, la modelele de afaceri, pentru că dacă că există o diferență persistentă a modelului de afaceri în rândurile băncilor și nu este o chestiune neutră din punct de vedere al supravegherii și al rezoluției. V-aș întreba următoarele. Când vă gândiți la ce s-a întâmplat în ultimii ani cu criza și performanța băncilor și capacitatea lor de rezistență. Aveți vreo prioritate pentru unul sau altul dintre modelele de afaceri pentru bănci? Dacă vedeți asta din punct de vedere al uh, provocărilor la adresa supravegherii și rezoluției. Și m-ar interesa să știu considerați că puteți utiliza planurile de rezoluție la care lucrați deja de un anumit timp face care trebuie să fie solide pentru că ai nevoie de investiții? Credeți că aceste planuri de rezoluție pot fi utilizate ca un fel de instrument uh, de structurare pentru sectorul bancar sau un instrument ad hoc mai degrabă? ca dumneavoastră și băncile să vă puteți pregăti pentru cel mai uh, negativ scenariu. Deci ce fel de probleme structurale în plus față de modelul de afaceri pot fi rezolvate prin uh, plan de rezoluție sau e o abordare complet greșită? Cultural issues. Thank you very much. I, was used to being... Mulțumesc. Eu am uh, fost uh, un supraveghetor pentru mai bine de 15 ani, deci nu vă spune că rezoluția e noua paradigmă și răspunde tuturor uh, și problemelor în legătură cu uh, băncile. Însă, ca să răspund întrebările dumneavoastră, sunt convins că acest proces de rezoluție care e meza aici în întreaga lume, nu doar în Europa, la nivelul uh, Consiliului pentru Stabilitate Financiară și așa mai departe, va aduce o schimbare reală în sectorul bancar. Și asta pentru cele mai importante instituții. Dacă citiți ziarele, puteți vedea că în unele țări, marile bănci vând anumite părți ale activităților lor aici sau peste hotare, își restructurează anumite afaceri. Asta înseamnă că rezoluția își face simțite efectele, sigur. Povestea nu se sfârșește aici. Planurile de rezoluție, da, ar fi un instrument uh, interesant ca să avem bănci mai rezistente. Ideea rezoluției e de a păstra uh, funcțiile cele mai importante și în ce privește capacitatea de rezoluție, uh, una din, unul din elementele principale e uh, dacă autoritățile de rezoluție pot separa unele funcții și le pot vinde, le pot vinde anumitor bani sau oricum pot destructura acest model. Deci, dar pentru asta trebuie ca fiecare, sigur, din liniile de afacere ale băncilor să se știe foarte clar fiecare ce responsabilitate are. Ținând cont de faptul că există economii de scară uh, provenite din linii de afaceri uh, intrinsec legate între ele. Din punct de vedere al rezoluției, lucrurile trebuie să fie foarte clare. Asta înseamnă că s-ar putea merge până la cere uh, schimbări în uh, structurile linilor de afaceri din interiorul băncilor, nu doar din uh, holdinguri, însă și la nivelul unei bănci operative între diferite linii de afaceri. Oare există un model de afaceri mai bun decât altul? Nu sunt convins că autoritatea de rezoluție trebuie să răspundă la această întrebare. Nu trebuie noi să spunem dacă un model funcționează mai bine decât altul. Nu vrem să fim judecători. Noi uh, analizăm realitatea la ora actuală și încercăm să răspundem unor întrebări. Oare această entitate are capacitatea de a uh, trece printr-un proces de rezoluție sau nu? Din punct de vedere al stabilității financiare, din punct de vedere al siguranței deponenților, uh, um, să nu utilizăm bani publici conservarea acestor faimoase funcții critice e mai mult o problemă de încredere în sectorul bancar și în capacitatea sa de a finanța economia, nu neapărat uh, a păstra un uh, model de afaceri sau altul. Deci, da, planurile de rezoluție Uh, vor, uh, își vor face simțit efectul, vor fi un instrument foarte puternic pentru ca băncile să se schimbe. Cred că planul de rezoluție trebuie să fie unul ad hoc, uh, diferit de la o bancă la alta, pentru că noi nu venim cu un răspuns unic, sectorul bancar este foarte diversificat, dar oricum eu consider că anumite schimbări structurale sunt necesare Uh, cred, uh, aproape în uh, toate băncile. Mulțumesc! Vă rog să respectați timpul de 5 minute. Acum, Bernam, nu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări. În primul rând, mă refer la așa numitul paradox bancar. Pe de-o parte, se explică că aceste teste de rezistență față de riscul sistemic au fost foarte satisfăcătoare. Asta ne-a explicat uh, domnul Draghi și doamna Nui la sfârșitul noiembrie și pe de altă parte, iată, se înființează o uniune bancară cu supravegherea bancară plus mecanismul unic de rezoluție, Consiliul de rezoluție. Oare nu credeți că supravegherea bancară ar fi fost suficientă, ținând cont de faptul că aceste teste sunt satisfăcătoare? Și a doua întrebare să da, ne gândim la un scenariu fictiv. Una o, din marile bănci europene sau a, ale zonei euro, sub supravegherea BCE, dă faliment, să ne imaginăm cel mai rău scenariu. Ne putem spune, de exemplu, în Franța, cele trei uh, mari etape pe care le-ați întreprinde în cadrul unui plan de rezoluție? dacă ar fi cazul, desigur. Răspuns. Mulțumesc pentru întrebări. Cred că gravitatea crizei prin care am trecut din 2008 uh, și până acum poate nu e percepută la fel în toate țările europene. E percepută mult mai profund, aș spune, în anumite țări care au văzut că propriile sisteme bancare pur și simplu uh, au fost uh, doborâte sau prăbușit, pentru că această criză a fost foarte profundă și gravă. Dar nu așa stau lucrurile și în alte țări, cum ar fi Franța, care poate au considerat că sectorul lor bancar a fost mai rezistent decât cel din alte țări. țări. Cred că față cu atare criză în Europa, care ne costă încă și astăzi pe noi, cetățenii europeni, ținând cont de banii publici care au trebuit investiți, față cu această criză trebuia să uh, venim și cu o serie întreagă de răspunsuri. Deci trebuie să restabilim încrederea. Asta este o chestiune fundamentală. Încrederea trece, după cum spuneam în introducere, printr-o evoluție a puterilor legislative și, și a instituțiilor. Aici și dumneavoastră Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Ați făcut uh, progrese excepționale, a spune, ați adus răspunsuri concrete din punct de vedere instituțional cu Frankfurt, dar și cu Bruselul și din punct de vedere al uh, instrumentelor, cu supravegherea, dar și cu rezoluția. Testele de rezistență au fost pozitive și trebuie să ne bucure pe toți uh, acest lucru. A fost dovada că s-au făcut foarte multe și pentru un prim pas al supravegherii și mâine a rezoluției e important să putem pleca de la o bază solidă care a fost uh, verificată prin aceste exerciții de rezistență la uh, testuri. Însă, trebuie să ne oprim la, trebuia să ne oprim la supraveghere? Nu. Rezoluția duce la o autoritate care este alta, cu puteri uh, foarte mari, ca să venim și cu răspunsuri tocmai pentru a readuce uh, încrederea, să garantăm depozitele. Cred că din acest punct de vedere, arsenalul juridic, ca să spun așa, pe care are acum Consiliul de Rezoluție unii, este foarte puternic și probabil că va contribui la aducerea încrederii și a, la asigura viitorul în sectorul bancar în slujba economiei europene. Dacă totuși o mare bancă ar intra în faliment, ce am face noi? Cred că mai întâi de toate trebuie să verificăm dacă uh, e nevoie de o intrare în rezoluție ca urmare a falimentului. Cred că uneori uh, ideea e de a spune vom salva toate băncile. Nu, nu. În mod normal, dacă o bancă e în dificultate și o bancă, până la urmă, e o întreprindere ca oricare alta, uh, deci prima etapă ar fi să verificăm dacă într-adevăr e necesar să facem o rezoluție ca să păstrăm funcțiile critice, ca să asigurăm uh, stabilitatea financiară și așa mai departe. Dacă așa stau lucrurile, atunci printre primele măsuri pe care trebuie să le luăm e să ne inspirăm din plan de rezoluție care, care există, dar care poate nu corespunde exact crizei prin care a trecut banca. Deci poate trebuie adaptat printre instrumentele uh, utilizabile imediat. E o schimbare a managementului, a responsabililor, apoi punerea în aplicare a conservării funcțiilor critice pentru o bancă releu cu o, un flux de capital intern, bail-in în engleză. Cred că cam asta ar fi ceea ce ar trebui să facem, să vedem ce trebuie într-adevăr păstrat și ce trebuie transferat la o bancă releu cu un flux de capital intern ca să absorbim pierderile și să recapitalizăm. Asta e o posibilitate printre mai multe pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc. Și încă o întrebare. O întrerup pe <laughs> președintele. Nu, pare rău, nu mai avem timp la dispoziție. Ați avut șase minute. Ne scuzați, dar mai sunt și alții care uh, doresc să ia cuvântul și mai avem și alte audieri. Bun. Ultimul vorbitor, Peter Simon. Eu am două întrebări. Una, raportul cu sistemele naționale de asigurare a depozitelor și băncile uh, de promovare. Înainte de intervenția fondului, există posibilitatea de a apela la sistemele naționale până la 50% din fondurile existente acolo. Chiar în faza de construire a acestui fond apar conflicte de interese. De ce? Pentru că dacă uh, bail-in-ul proprietarilor și investitorilor nu este suficient, apare interesul de a uh, apela și la sistemul de garantare a depozitelor. Poate apăra acest conflict de interese și acolo unde există o încredere scăzută a deponenților în sistemele de garantare a depozitelor. Cum vedeți această relație cu sistemele naționale de depozite care are misiunea de a menține păstrarea acestui mecanism cu Um, mecanismul existent la sistem european. A doua întrebare, foarte succint. În multe țări din Europa există bănci de promovare care funcționează pe baza unei garanții de stat. Totuși, atunci când o astfel de bancă uh, are probleme, s-ar putea ca din punct de vedere a Consiliului de uh, rezoluție să fie mai uh, interesantă rezoluția acelei bănci. Cum vedeți această uh, relație între garanția de stat și competențele dumneavoastră ca autoritate de rezoluție care să-și spună la momentul respectiv că aici intervenim, aici delimităm sectoarele um, solide de celelalte. Așadar, două întrebări. Uh, voi încerca un răspuns succint. În primul rând, relația cu schemele de depozitare a depozitelor. Da, aveți dreptate când spuneți că aceste scheme de depozite, de garantarea depozitelor, reprezintă un element cheie pentru încrederea deponenților ce înțeleg eu din uh, directiva BRRD este că acestea pot interveni pentru absorbirea pierderilor, nu neapărat pentru recapitalizare. Deci pot juca un rol pentru protejarea deponenților în sensul că intră în locul acestor deponenți. Și în acest sens, schemele de garantare a depozitelor vin așadar cu un procent de circa 1% la fiecare nivel național, ceea ce ar putea constitui un nivel suplimentar de protecție pentru deponenți. Aș mai adăuga că în anumite țări e posibil ca aceste scheme de garantarea depozitelor să intervină ex ante și nu neapărat în momentul rezoluției. Deci joacă un rol important în stabilizarea băncilor care se confruntă cu dificultăți. Asta și prin uh, protejarea acestor bănci de uh, o de a fi supuse unor, um, unui avânt al mulțimii care să scoată depozitele. Deci aceste scheme de depozitare pot interveni și de aceea este prevăzută și implicarea acestora la nivelul Consiliului. Și de îndată ce vom avea regulile de bază, va trebui să venim cu detaliile pentru ca și aceste scheme să poată să-și îndeplinească rolul în într-un moment de eventuală criză. În ceea ce privește a doua întrebare și garanțiile oferite de stat, eu cred că rezoluția unei bănci, chiar dacă se spune că se face pentru evitarea unei susțineri publice, nu va schimba situația unei bănci uh, din această perspectivă. Faptul că s-au oferit garanții publice pentru o bancă înainte de rezoluție și și um, la adică și ajutoare de stat cu examinarea Digi Competition, toate acestea ar putea fi menținute. Ideea este de a menține funcțiile esențiale Uh, în existența unor bănci care să nu aibă un efect asupra celorlalte. E clar că garanțiile acordate înainte de decizia de rezoluție trebuie menținute pentru a nu influența și alte sectoare economice. Cred că aici Trebuie să fim obiectivi cu privire la obiectivul procesului de rezoluție, acela de a menține stabilitatea pentru a evita folosirea banilor publici și uh, a evita și contaminarea altor zone. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această audiere foarte interesantă. Vom încheia și această parte și ne vom continua reuniunea. Să vă veux pentru vous welcome. Uh, Mulțum- bun venit domnului Antonio Carascoza. Dânsul este directorul general al Fondului Spaniol pentru restructurarea băncilor. Bun venit din nou în Comisia ECON pentru această audiere formală. Felicitări pentru faptul că ați fost desemnat în mod oficial de către Comisie pentru funcția de director, planificare, rezoluție din cadrul Consiliului de Rezoluție Bancară. Am avut deja o întâlnire informală cu domnul Carascoza. Ne bucurăm că sunteți prezent aici și pentru această audiere formală, care desigur se transmite și pe internet. Și vă voi da cuvântul imediat pentru a face o prezentare uh, în uh, introducere de maxim 5 minute. Mulțumesc foarte mult! Este o onoare pentru mine să fiu prezent astăzi aici, în Parlamentul European, care îi reprezintă pe cetățenii europeni. În speță să fiu aici, în Comisia Econ, care a jucat un rol semnificativ în modelarea directivei și a regulamentului cu privire la rezoluția bancară. E o plăcere așadar să mă aflu aici. Sunt aici pentru a uh, susține candidatura pentru funcția de director uh, planificare rezoluție din cadrul Consiliului de Rezoluție Bancară, care face parte din mecanismul uh, unic de rezoluție, care este un element cheie din Uniunea Bancară Europeană. În Spania am văzut cât de importantă este Uniunea Bancară europeană în 2012 nu a fost posibilă separarea acestei legături perverse între riscul datorilor suverane și riscul bancar. Cred că este unul din principalele obiective ale Uniunii Bancare Europene pentru a menține stabilitatea pieței financiare și a evita această legătură între datorii de stat și risc bancar. Scopul acestui mecanism de rezoluție bancară este de a utiliza, de a evita utilizarea banilor publici în salvarea unor bănci. Până acum, în pe tot parcursul crizei bancare s-au folosit bani publici și datorită rolului Parlamentului, a Comisiei și a Consiliului avem acum, iată, o nouă abordare pentru rezoluția băncilor, bazat pe, bazată pe implicarea diferitelor instrumente financiare. Deci va avea loc o recapitalizare internă și vom uh, fi în măsură să evităm folosirea banilor publici în salvarea băncilor. Un alt obiectiv al mecanismului unic de rezoluție este acela de a evita instabilitatea financiară și uh, separarea unor elemente funcțiuni critice ale unor bănci în urma unei crize. Și la noi în țară avem o experiență negativă în acest sens, faptul că nu s-a mai, nu s-a mai preacordat credite după criza bancară prin care am trecut. Dispun de experiență în uh, ceea ce privește rezoluția bancară. În număr de 9 au fost băncile <clears throat> din Spania. Activele acestora reprezentau 65% din PIB-ul Spaniei, deci iată o criză bancară extrem de semnificativă. Și voi folosi întreaga experiență pentru a încerca să implementez în mod adecvat prevederile tuturor regulamentelor, inclusiv ale sistemului unic de rezoluție. În acest scop, sigur că va trebui să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul și cu Comisia, pentru că paradigma acestui bail-in e pe hârtie, figurează la lege, dar acum va trebui să vedem care sunt detaliile va trebui să revenim la implementarea concretă acestui nou model. Deci, mai e nevoie de muncă din partea instituțiilor europene pentru a finaliza detaliile acestui model. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Primul invitat, domnul Zalbach, din partea Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru explicații și e foarte agreabil să vă putem primi aici în Parlamentul European. Și aș vrea să vă întreb referitor la experiența dumneavoastră. Din păcate, sunt puțini cei care au experiență în ceea ce privește rezoluția, o experiență directă. Și aș vrea să știu, bazându-vă pe experiența dumneavoastră, ce lecții ați învățat ce învățăminte a tras care ar putea să fie utile în această nouă etapă, în uh, acest nou post? Mulțumesc, eh, Mulțumesc foarte mult! voi încerca să fac o diferențiere între lecții învățate și învățăminte trase și am să văd cum anume aceste lecții se pot aplica la instrumente de rezoluție concrete. Din ideile generale aș sublinia diferite. Mai întâi, importanța pe care o are realizarea cât mai rapidă a unei analize a situației în ceea ce privește sistemul bancar, situația sa ob- ob- obiectivă. În țara noastră, timp de ceva vreme, a existat o confuzie între lichidități și solvență. Și de aceea este fundamental ca această analiză să se facă cât mai repede cu putință, fără de care consecințele, costurile unor rezolvări unor astfel de probleme vor fi mult mai mari. În al doilea rând, din experiența noastră, aș sublinia cât de important este să, să se facă această evaluare, această analiză aceste teste de rezistență în mod independent. Noi mizăm pe realizarea unui test de rezistență și a unei evaluări dincolo de influența supraveghetorului bancar. De aceea e nevoie de experți internaționali, independenți, care să, cărora să li se încredințeze această muncă. Evaluarea pe care am avut-o până în prezent a fost întotdeauna făcută sub egida Băncii Centrale Europene și Autorității Bancare Europene, în momentul în care s-au realizat aceste teste de rezistență. Un alt aspect la care aș dori să mă refer și care poate fi subliniat din experiența noastră, și anume necesitatea de a ajunge la o restabilire, reînsănătoșire a echilibrului necesar bancar, a bilanțului. În Spania am avut două posibilități, două alternative. Una în 2011, moment în care s-a cerut mai mult capital către instituțiile bancare, gândindu-ne că acest lucru ar fi fost o măsură suficientă în așa fel încât situația să se însănătoșească, să se îmbunătățească. S-a dovedit că nu a fost o opțiune foarte bună și în 2012 o altă opțiune a existat și anume sau o, blăncile au fost obligate să, din cauza bulei imobiliare, să își însănătoșească finanțele și să nu lase această situație să se înrăutățească. Apoi, o ultimă Um, un ultim învățământ ar fi faptul că situația economică per total trebuie să se îmbunătățească, pentru că e foarte ușor să rezolvi o criză bancară, e mai ușor în momentul în care situația economică se îmbunătățește. Și știți, spre exemplu, la noi în anii 90, acea paradigma bunei funcționări a muncii, a locurilor de muncă ne-au permis să depășim o situație dificilă la nivel bancar și asta a permis și o, o, o relansare economică semnificativă. Acum, în ceea ce privește instrumentul de rezoluție, acesta este foarte util, iar în ceea ce privește domeniul bail-in, e nevoie de o foarte bună comercializare a acestor instrumente financiare care există, pentru că acestea sunt cele care vor susține, uh, vor, îi vor susține pe investitori și vor, sus, vor suferi și o parte din costurile necesare pentru investiții. Să ne asigurăm că nu se va întâmpla așa cum s-a întâmplat în țara mea, pentru că a existat o cerere foarte mare și dintr-o comercializare eronată a acestor produse s-a ajuns la o situație foarte proastă. Apoi, în ceea ce privește vânzarea anumitor entități comerciale, ceea ce este fundamental este să nu ne pripim mai întâi e nevoie de o evaluare pentru a vedea care sunt cele mai bune alternative pentru a putea realiza o astfel de vânzare a acestor entități. Iar acțiunea noastră trebuie să se înscrie în această optică de eficiență. Poate fi vândută întreaga entitate sau poate fi vândută diferit doar anumite departamente din respectiva entitate comercială, însă ideea este că acțiunea cea mai bună e cea care nu se face în mod pripit și va avea costurile cele mai reduse ulterior. Și apoi diferențierea între activele pe care le deține o bancă, să spunem, neserioasă, și acestea sunt continua, în continuare sunt eventual cuprinse în bilanțul final sau poate că acestea trebuie să fie extrase din acest bilanț pentru a putea găsi soluții. Și în anumite cazuri s-a acceptat această a doua alternativă, ca aceste active să fie extrase. Baie for the SND. Mulțumesc. Urmează Huc Baie pentru grupul SND. Roberto, je voulais dire évidemment merci, monsieur le président. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc candidatului pentru prezența sa. După cum bine ați spus, este foarte important ca băncile să poată să obțină o capitalizare în intern și nu în extern. Sunt de acord cu dumneavoastră 100%. Și am văzut după testul, testul de rezistență al BCE că mai sunt câteva bănci care au o poziție dificilă. Și întrebarea este ce ați instaurat dumneavoastră ca și măsură în așa fel încât bail-in-ul să poată fi operațional imediat și să nu fie în continuare statele membre cele care finanțează salvarea băncilor. Apoi, tot în ceea ce privește testele de rezistențe, fondul de recapitalizare, acest lucru va fi constituit în mod progresiv și atunci ce s-ar întâmpla dacă ar fi nevoie de un bail-in în următoarele luni? Care ar fi termenul de reacție rapidă din partea serviciilor pentru a putea interveni? Și o altă întrebare e ce ați putea instaura ca și măsură pentru a reacționa cât mai rapid în interesul cetățenilor și al statelor. Yeah. Eh, <clears throat> I think we have, we have to... Cred că va trebui să aplicăm cât de curând posibil toate elementele directivei și ale, ale regulamentului. Chiar și fără acest nou regulament, în țara mea, de pildă, am aplicat acest sistem de bail de salvare internă. Uh, în uh, Regatul Unit, uh, la fel, autoritățile au aplicat acest sistem de salvare internă. Deci există uh, experiență și în această privință, deci se poate aplica imediat. Este elementul cheie pentru a depăși o criză bancară înainte de, de implementare și intrare în vigoare a directivei și a regulamentului. Pentru viitor, cred că va trebui să ne bazăm pe niște planuri de rezoluție ex ante și pe evaluarea de capacității de rezoluție. Va trebui să analizăm cum anume pot fi uh, supuse mecanismului de rezoluție băncile mici, băncile mari și va trebui să putem face acest lucru fără bani publici, desigur. S-a făcut ceva în această direcție în țara mea ci aplicând noul regulament european, uh, știți că s-au folosit atunci 50 um, de miliarde de euro. A fost vorba de niște bănci majore în momentul 2012, dar exact și bănci mai mici și am fi putut, uh, fi, am fi putut uh, evita folosirea banilor publici aplicând directiva. Elaborarea acestor planuri de rezoluție exante este un aspect important. Va trebui să evaluăm uh, instrumentele financiare de care dispune o astfel de entitate și dacă facem acest lucru, cred că vom putea evita utilizarea banilor publici în uh, viitoarea capitalizare a băncilor. Thank you. Next speaker. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, domnul Ozoc, din partea ECR. Am concretă pytanie. Ce pan uważa, Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare specifică. Care vi s-ar părea dumneavoastră că este provocarea cea mai mare pentru SRB și pentru mecanismul unic de rezoluție? Și cum anume întrevedeți cooperarea cu autoritățile la nivel național, dacă acestea vor fi măsură să-și îndeplinească obligațiile? Mulțumesc! Pe termen scurt, provocarea principală pentru SRB va fi instaurarea la nivel instituțional a tuturor competențelor, tocmai pentru a face față crizei bancare. Acum, pe termen mai lung, eu cred că provocarea principală va fi să facă în așa fel încât sistemul și instrumentele de bail-in să devină credibile. Și lipsa de fonduri publice în SRB este importantă. Ieri am citit raportul din partea Moody's, o agenție de rating, care spunea că nu aveau încredere în abordarea sau în mecanismul de bail-in. Unii sunt în largul lor în momentul în care dorim să aplicăm uh, acel bail-out tradițional. Pentru că nu ei sunt cei care pun bani în joc. Dar, pe viitor, dacă vrem să evităm fondurile publice astfel cheltuite, va trebui să fim foarte credibili în ceea ce privește planul exante de rezoluție. Pentru că dacă nu suntem acum suficient de prudenți, dacă avem o bancă într-o situație de criză, uitați, uh, va fi mult mai greu atunci, în situație de urgență, să faci față problemei. De aceea, munca noastră trebuie să se desfășoare în etapa de elaborare a planului de rezoluție ex ante și astfel să transmitem către piață o idee și anume că noul cadru legislativ este și fezabil și credibil. Cred că aceasta este provocarea principală a noului SRB. Mulțumim și din partea grupului ALDE, doamna Silvi Gulah. Bonjour, Carrascosa, Mulțumesc, domnule Carascosa, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Eu aș fi vrut să vă întreb un lucru. Cum dumneavoastră ați vorbit nou și pe bună dreptate despre limitele cu care se confruntă acest sistem. Le cunoaște pentru că și noi am contribuit la elaborarea regulilor, dar avem nevoie de credibilitate și aș vrea să vă întreb diferențele între zona euro și zona care nu e euro, pentru că e nevoie de supervizare și control uh, e clar, a mecanismelor de rezoluție specifice pentru zona euro și cum vedeți cooperarea cu ABA? Cum vă puteți asigura că piața internă nu va fi și mai mult uh, cu discrepanțe? Yeah, I think we have to, uh, uh, to cooperate. Da, trebuie să fim în măsură să cooperăm. Și am uitat să adaug la ultima întrebare în răspunsul meu, cooperarea cu autoritățile naționale. Este evident că avem nevoie de un mecanism, de un uh, comitet foarte puternic de rezoluție și de o coordonare cheie, element cheie cu autoritatea de supraveghere, atât din partea BCE cât și din partea EBA. Și e nevoie și de cooperare cu autoritățile la nivel național, pentru că uh, acum, cel puțin pe termen scurt, ne vom bizui pe munca depusă de autoritățile naționale în acest context. Uh, avem diferiți actori europeni implicați, de aceea cooperarea este elementul central și cu autoritatea bancară europeană în ceea ce privește, spre exemplu, cerințele minime pentru fonduri proprii și active eligibile, MREL. De asemenea, această cooperare este fundamentală. Acum există niște competențe foarte relevante și, de altfel, și niște documente explicative foarte bune care ne, e, ne, care delimitează ce anume poate fi cuprins sub umbrela acestui mecanism. Apoi, cooperarea cu țările care nu fac parte din zona euro. E clar că există colegii de rezoluție și acestea sunt elemente cheie, instanțe cheie pentru a coopera, pentru a coordona acțiunea în cazul în care ar exista o situație de criză la nivel transnațional, pentru anumite instituții la nivel transnațional. Până în prezent, noi am fost confruntați cu cadre de rezoluție la nivel național. Acum, având în vedere noua directivă și nou regulament, avem la dispoziție o, un cadru european solid, puternic, în zona euro pentru acest comitet de rezoluție unic. Însă, pentru țările care nu fac parte din zona euro, vom putea face apel la cele colegii care se ocupă de rezoluție și știu că EBA încearcă să medieze situația în caz de conflict. De aceea, cred că deocamdată dispunem de un cadru bun pentru a face față provocărilor pe care le-am putea avea în acest domeniu pe viitor. Thank you, uh, Sven Giegold. Mulțumesc și acum Sven Giegold. Well, <clears throat> mm, we are highly concerned that the price for uh, junior and ne îngrijorează faptul că pentru acele obligațiuni uh, uh, junior și senior uh, sunt atât de mari și că prețurile sunt diferite, mai ales pentru acele bănci foarte puternice despre care spunem că sunt foarte puternice ca să dea faliment. Și e clar că această tarificare trebuie să fie făcută diferențiat. Ideea fiind ca să avem un plan de rezoluție din partea autorităților, în așa fel încât mecanismul de bail-in să fie unul credibil. Ne puteți spune cât mai precis cu putință care sunt modificările necesare la structura și la modelul de business al băncilor actuale pe care vreți să le încurajați pe viitor, în așa fel încât mecanismul de bail-in să fie credibil și în ochii pieței. Spre exemplu, ar fi oare credibil ca băncile foarte mari care beneficiază de subsidii din partea și care se au filiale peste tot în lumea întreagă, să fie mai ușor să participe la mecanismul de bail-in prin aceste mecanisme introduse de regulament. Concret, foarte concret, cum anume băncile acestea trebuie să-și modifice structura în așa fel încât mecanismul de bail să fie credibil? Well, about the eh, structural, uh, eh, eh, În ceea ce privește restructurarea întregului sistem, după cum știți, avem două abordări diferite un punct unic de intrare în cazul Spaniei, spre exemplu, noi am utilizat uh, puncte de intrare multiple. Spre exemplu, la Santander există 10 surse de subsidii în străinătate. Atunci ar însemna că vom avea 10 entități de rezoluție. Deci 10 entități care trebuie să uh, aplice pentru bail-in. Și astfel această abordare este una credibilă, dar mai e și o altă situație. S-ar putea să existe bănci care acționează, activează la nivel transnațional și atunci, în acele cazuri, s-ar putea să se aplice uh, sistemul unui, punct unic de intrare și atunci va exista doar o singură entitate care se poate aplica pentru mecanismul de rezoluție, compania mamă. Deci, atunci se aplică sistemul de bail-in către această entitate unică, deci se aplică întregului grup bancar. Din experiența mea, sunt de părere că aceste Uh, puncte de intrare multiple ar fi alternativa potrivită pentru a face față acestei probleme și anume să existe, eu știu, 10, 20, uh, poate chiar și mai multe filiale peste tot în lumea întreagă a unei uh, companii mamă, în așa fel încât abordarea să fie una coerentă. Și în ceea ce privește reformele structurale, Poate că acest lucru se înscrie mai mult în uh, setul de măsuri preventive. Și știți că există o dezbatere în acest sens. Felul în care acționează băncile comerciale, părțile de investiții, dezbaterea aceasta există atât în Europa cât și în uh, SUA și în uh, Regatul Unit. Însă asta se înscrie mai degrabă în ideea de a încerca să preîntâmpinăm probleme și dificultăți pe viitor. Noi ar trebui să ne concentrăm pe această dezbatere concretă și anume alegerea ce trebuie făcută între un punct unic de intrare sau puncte multiple. Președintele, mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Danuța Hubner, vă rog. I, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb dacă uh, legislația de insolvență și procedurile la nivel național sunt armonizate între statele membre, pentru că asta va avea o, un impact asupra muncii dumneavoastră. Deci, legile referitor la cazurile de insolvență la nivel național care nu sunt armonizate. Cum anume acest lucru va, va avea un impact asupra muncii noastre pe viitor la SRB? The, eh, with the resolution framework, we... Plecând de la cadrul fixat pentru o rezoluție bancară, încercăm să vedem care sunt diferitele proceduri ce se aplică. Deci, dacă reușim să aplicăm instrumentele de rezoluție de care dispunem, evident, la un moment dat s-ar putea să apară anumite probleme mai specifice în anumite țări. Dar din punct de vedere strict conceptual, rezoluția, mecanismul de rezoluție, regulamentul, încearcă să evite tocmai aplicarea unor proceduri obișnuite de insolvență. Așa că ne-am putea confrunta cu niște probleme minore, totuși, însă aplicarea mecanismului ca atare definit ne va permite să nu ne, uh, să depășim aceste probleme, să nu ne împiedice să acționăm. Mulțumesc ultimul orator, Peter Zima. Auf Deutsch die Frage vielleicht. Herr Kauska, ich, eine Frage, die ich vorhin bereits ähm, Îndermană. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pe care vreau să o pun și dumneavoastră și oratorului precedent. Dar aș vrea să văd și care este răspunsul dumneavoastră, comparativ vorbind. M-am referit la legătura care există între sistemul de garanții și mecanismul de rezoluție. Există, în momentul de față, o posibilitate de bail-in, până la 50% din fondurile naționale de garanții. Bun. Dar în etapa de punere, de instaurare, de creare a acestui fond, în momentul în care există deja bani în acest fond, observăm că aceste fonduri riscă să nu fie suficiente. Deci, există un risc ca în anumite țări investitorii să se deplaseze în funcție de felul în care ei evaluează situația. Pe de o parte avem mecanismul de rezoluție aici la Bruxelles cu o abordare europeană, dar în același timp există în continuare sisteme naționale și mai mult decât atât există și supravegherea ce se exercită la nivel de Frankfurt și care aplică și ea alte, un alt set de criterii. s-ar putea să existe un reprezentant al dispozitivelor naționale la dumneavoastră, dar în caz de conflict, cum anume veți lua o decizie? Vă puteți gândi la vreo problemă în momentul în care trebuie armonizate toate aceste niveluri de intervenții? Well, I think uh, if we have to use... Candidatul. Da, cred că va trebui să utilizăm schema de depozite și garanții. Dacă trebuie să facem așa, atunci avem o problemă. Pentru că există o ierarhie a acestor tipuri de intervenții. Mai întâi trebuie să te bizui pe o, o intervenție din partea capitalului, din partea... Există diferite etape, diferite niveluri. Și dacă reușim să abordăm în mod corect această ierarhie, atunci rezolvăm problema. Acum, dacă e o criză sistemică, atunci e nevoie de soluții sistemice și se coboară pe această scară ierarhică până când se ajunge la deponenți, la depozitele acestora. mai ales când e vorba de depozite negarantate, partea aceea din depozite care este, nu este garantată. Și atunci s-ar putea să ne confruntăm cu o situație foarte complicată și ca să fie vorba de o criză nu neapărat sistemică, ci într-adevăr foarte profundă. Pentru că există schema de garanții pentru deponenți și se poate merge până la 50% din uh, țintă. Dar, per total, principiu noi nu ar trebui să avem dificultăți pentru a finanța o, o anumită criză la nivel bancar, dar în cazul în care ar apărea o astfel de criză bancară enormă în Europa. Și dacă va trebui să utilizăm anumite căi și proceduri naționale de rezoluție, e bun, atunci se pot găsi și alternative. Trezor, alternative în sensul fonduri care vin de la trezorerie, uh, Uh, eu știu, diferite surse de recapitalizare, etc., etc. Așa că avem deja un cadru foarte solid care să ne permită să nu avem dificultăți în ceea ce privește schemele de garantare a depozitelor. Și astfel, vom putea rezolva aproape toate crizele financiare cu care ne-am putea uh, confrunta în acest cadru. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Iată că astfel încheiem această audiere foarte interesantă și pozitivă și vom trece la următorul candidat. welcome. Uh, Urăm uh, bunei domnului Mauro Grande, consilier uh, pentru Consiliul Executiv al BCE. Bine ați venit la comisia noastră pentru afaceri economice și felicitări pentru că ați fost propus candidat în mod oficial de către comisie pentru poziția de director pentru strategii și coordonare pentru Consiliul de Rezoluție Unic. Am avut deja un schimb de opinie informal cu dumneavoastră, la fel ca și cu ceilalți candidați de pe lista scurtă și acum avem audierea formală necesară înainte de a vota. Votul uh, va avea loc săptămâna viitoare. Voi da, vă voi da imediat cuvântul pentru uh, cuvânt de introducere, dar nu mai mult de 5 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați voi să încep. Spun că m-ar onora să pot contribui la construirea acestui Consiliu de Rezoluție unic și mecanism unic de rezoluție. Pentru mine ar fi o evoluție logică a unei cariere profesionale devotată mai ales instituțiilor europene. Îi doresc pe scurt să mă concentrez asupra ceea ce ar fi obiectiv, obiectivele mele în sens larg, dacă voi fi numit, pentru că acest uh, Consiliu de Rezoluție unic să fie o instituție, o instituție de succes. După cum s-a spus ieri, o instituție care e capabilă să aducă schimbarea în modul în care se efectuează rezoluția bancară. Mă voi concentra, dacă îmi permiteți, asupra patru obiective. În primul rând, ca uh, mecanismul unic de rezoluție să funcționeze ca un sistem, meca- uh, sistem unic. Știm că autoritățile naționale au responsabilități clare, însă trebuie să colucreze de aproape pentru ca uh, SRM să fie un succes și Consiliul de Rezoluție Unic are și responsabilitatea de a se asigura că sistemul funcționează în întregime. În al doilea rând, un al doilea obiectiv, uh, apariția în practică a unei perspective mai, uh, mai europene a modului în care se efectuează rezoluția. Și eu cred că o uh, perspectivă europeană, europeană înseamnă că uh, trebuie internalizat toate, toate efectele potențiale transfrontaliere pe care le-ar putea avea acțiunea de rezoluție asupra altor țări, componenți ale sistemului financiar, ale unui grup bancar. Aici e foarte important, cred eu, ca acest Consiliu de Rezoluție Unic să Uh, aibă un sistem de informații în domeniul stabilității bancare ca să poată și uh, evalua un uh, eventual sistem de răspândire care va afecta toate elementele sistemului bancar. Cel de-al treilea obiectiv uh, principal al meu, o abordare comună de cea mai înaltă calitate a rezoluției pentru SRM în întregimea sa, asta în colaborare, sigur, cu autoritățile naționale, dar și cu autoritatea europeană bancară, care este uh, cea care stabilește standardele în acest domeniu. În final, voi încerca să interacționez cu toți actorii relevanți, în primul rând, sigur, Parlamentul European, Uh, căruia vom, uh, Consiliul este răspunzător aici, în această relație, cred că noi, uh, Consiliul de Rezoluție Unic poate identifica și obstacolele legale care ar putea um, afecta rezoluția în practică. Vom avea, Consiliul de Rezoluție Unic va avea un rol de consiliere bazându-se pe propria sa experiență. În al doilea rând, trebuie să interacționăm foarte bine cu și cu Comisia Europeană care are un dublu rol în serviciile eh, financiare și în concurență și în procesul în general de luare de decizii. De decizii aici, Consiliul de Rezoluție poate ajuta Comisia și în discuțiile internaționale pentru niște standarde globale ale rezoluției. Cea, cea de-a treia zonă de interacțiune, sigur, cu Banca Centrală Europeană în eh, rolul său de supraveghere sunt multe mm, exemple de colaborare între cele două instituții. Nu mă opresc asupra lor și în final vă mai spun că aș dori să uh, asigur uh, o bună cooperare cu autoritățile naționale de rezoluție, cele care vor fi răspunzătoare pentru grupurile bancare care și-au uh, operațiunile nu doar în domeniul acestui mecanism unic de supraveghere, Uh, așadar, în, tot, în uh, general, cred că toată experiența mea va fi utilă pentru Consiliul de Rezoluție Unic. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Zalba. Mulțumesc! Dincolo de cele patru obiective menționate, uh, aș dori să ne spuneți care este riscul cel mai important și cele mai importante, importante provocări cu care se va confrunta Consiliul de Rezoluție Unic. Face in this new stage. Thank you very much indeed. Thank you very much. Mulțumesc pentru întrebare. În ce privește provocările cu care se va confrunta Consiliul de Rezoluție Unic, cred că una dintre ele se leagă de setul de regl- uh, reglementări, pentru că noi vom uh, uh opera pe baza unui, unui cod de regulamente privitor la rezoluție. Dar poate că aici lucrurile nu sunt foarte armonizate. Deci, probabil zone care țin de uh, suveranitatea națională uh, sunt mai mari decât uh, dacă ne gândim la regulile prudențiale. Uh, doar pentru că uh, încă acest sistem nu este testat, de-abia și intră în vigoare la 1 ianuarie 2015, deci trebuie să învățăm din practică, să vedem dacă acest set de reguli funcționează bine în practică și, din nou, dacă Consiliul de Rezoluție Unic detectează elemente de regulament care reprezintă obstacole, atunci trebuie să spună foarte clar, să spună Parlamentului și Comisiei că există aceste obstacole. O a doua provocare, cred eu, Uh, are de face cu faptul că, sigur, experiența la nivel național în domeniul rezoluției e limitată. Când uh, compar construirea unui mecanism unic de supraveghere cu uh, construirea mecanismului unic de rezoluție, cele două se pot ajuta reciproc, dar în ce privește rezoluția, cadrele ei de-abia sunt stabilite. Așadar, E un fel de ocazie unică, pe de altă parte, de a construi și o dimensiune națională și una europeană în același timp, pe baza unui nou cadru pentru rezoluție, și anume cer stabilit de BRD, care pune mult accentul pe salvarea băncilor. Într-un fel, noi construim totul de la zero, dar asta reprezintă poate un avantaj, pentru că în centrul sistemului poate nu există atât de mare rezistență în construirea unui sistem unitar. Uh, vă spun din experiența BCE, cu construirea sistemului uh, european de bănci centrale au existat două faze. La început a trebuit să depășim uh, suspiciunile, neîncrederea din partea băncilor centrale naționale. Pas cu pas am reușit să o facem, să construim un sistem uh, și poate că această construcție va fi mai uh, ușoară pentru uh, SRM, pentru că ne putem baza pe experiențele anterioare. Sigur, credibilitatea Consiliul de Rezoluție Unic se va baza pe capacitatea sa de a da rezultate. Sunt aici aspecte critice, unul dintre care fiind măsura în care se vor putea implementa în practică recomandările Consiliului de Rezoluție Unic și cum va rezista acesta la presiune când va trebui să ia acțiuni concrete. Mulțumesc. Next speaker, Beres. Mulțumesc acum, doamna Beres, din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule candidat în legătură cu, cele, cu spusele dumneavoastră de adineauri, sunt de acord. Când încercăm să construim ceva la nivel european, dacă o luăm de la zero, eh, poate e mai bine. Dar în acest dosar am totuși impresia că în ce privește mecanismul de rezoluție, ne aflăm într-un cadru interguvernamental aproape, în care fiecare stat membru și-a apărat poziția națională. Și nu ne aflăm uh, neapărat într-o logică economică, pentru că a priori am ținut cont de criterii de risc, însă unul din predecesorii dumneavoastră aici, în acest scaun, ne-a spus că de fapt nu există nicio baghetă magică în a evita riscurile în sistemul bancar. Deci, realitatea negocierilor, finanțării fondului de tranziție, Oare nu contrazice optimismul dumneavoastră în ce privește o abordare ne ci de integrare europeană în fondurile de rezoluție, ceea ce nu e cazul pentru sistemul de supraveghere? Uh, I think... Răspuns. Cred că uh, una din principalele misiuni ale Consiliului în cadrul acestui sistem e tocmai să adauge o perspectivă europeană. Aici uh, Consiliul uh, va fi exact judecat dacă și cum va fi putut să integreze această dimensiune europeană. Și pentru a realiza acest obiectiv trebuie să avem o, o, o, o voce care să fie ascultată. Bun, dar asta se va judeca după ceea ce vom putea face la fața locului. Sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, Poate o abordare față de un acord uh, bazat nu doar pe metoda interguvernamentală, ci, după cum spuneați, pe o abordare mai europeană, ar putea fi de ajutor. Însă vom vedea în realitate dacă vor exista obstacole serioase la adresa unui mod european de a rezolva chestiunea rezoluției. Dar eu rămân optimist. Spun că totuși Consiliul va reuși să rezolve lucrurile, deși din principiu ar fi, în principiu ar fi preferabil să adoptăm o altă metodă instituțională. E unul din domeniile unde poate există uh, un mod de a depăși defectele sistemului printr-o punere în aplicare uh, mai bună. Does this mean that you... uh, o nouă întrebare din partea doamnei Beres. Asta înseamnă că într-o anumită etapă, învățând în timp ce învățând din practică, ați putea propune ca acest sistem să fie mai bine echilibrat decât modul în care este acum uh, proiectul său. Uh, făcut după o discuție interguvernamentală deci și Parlamentul a fost activ în aceste negocieri. I think this is a general... Răspuns. Cred că uh, cerința generală e că acest Consiliu de Rezoluție Unic trebuie să înfățișeze Parlamentului acele elemente ale proiectului care, până la urmă, vor reprezenta obstacole la adresa punerii sale în practică. Dumneavoastră v-ați referit la unul din, efect, alt, din efecte. Alt aspect cheie este în procesul de luare de decizii, care, după cum știți, presupune implicarea uh, a unor actori diferiți. Practic, uh, Consiliul de Rezoluție Unic e subiectul unor obiecții de, ale Comisiei și Consiliului la orice proiect de decizie. Deci va trebui să vedem în practică cum va, vor funcționa lucrurile. Dar în principiu nu puteți spune că lucrurile nu vor funcționa. Un asemenea sistem, cred eu, că va forța Consiliul de Rezoluție Unic să ia decizii întemeiate foarte bine. Dar vom vedea în practică dacă această interacțiune dintre Consiliul de Rezoluție Unic, Comisia care are puterea de a obiecta și Consiliul dacă vor fun- va funcționa interacțiunea în practică, așa cum sunt concepute lucrurile acum. Dar, din nou, dacă nu funcționează, cred că Consiliul de Rezoluție Unic trebuie să o spună răspicat și trebuie să propună uh, schimbările care se impun. Mr. Stanislav Ozok. Mulțumesc, domnul Stanislav Ozok, grupul ECR. Mulțumesc. Aș dori să mm, ascult uh, niște comentarii de la dumneavoastră în legătură cu experiența dumneavoastră profesională de până acum. Pentru că Ați spus că va trebui să cooperați uh, cu agenții diferite, cu autorități naționale, probleme tehnice, vorbitorul se întrerupe. Vorbitorul Rea, ați spus că va trebui să cooperați cu diferitele instituții la nivel european, național și așa mai departe. Dar nu ne-ați menționat pe noi, uh, Comisia Econ. Poate că uh, n-ați făcut bine să nu ne menționați, pentru că noi suntem cei care vor vota în legătură cu candidatura dumneavoastră luni, lunea viitoare. Deci poate ne spuneți câteva cuvinte și despre cum credeți că veți coopera cu noi. Intervenție fără microfon. Sorry, I, I think I mentioned... Mulțumesc. Nu, cred că am menționat uh, interacțiunea cu comisia dumneavoastră ca fiind una foarte importantă. Uh, din două puncte de vedere. În primul rând, sigur, uh, cerințele de responsabilitate, Consiliul trebuie să fie cât mai transparent posibil uh, uh, față de Parlamentul European și, în general, oricum consider că trebuie să fie deschis și transparent uh, față de toți ceilalți actori uh, relevanți și a doua dimensiune pe care am menționat-o uh, la început, în lumina experienței mele, uh, din cazurile concrete de care m-am ocupat, în măsura în care Consiliul de Rezoluție Unică identifică obstacole legate de legislație și de regulamente, cred că interesul său ar fi să științeze Parlamentul în legătură cu aceste obstacole și să încerce să realizeze obiectivul de a schimba și de a modifica acele uh, prevederi care pot reprezenta obstacole. Și cea de-a treia dimensiune e uh, reprezentarea europeană pe scară globală în domeniul rezoluției bancare. Acolo se pune iară problema responsabilității membrilor care participă la aceste discuții internaționale față de alegătorilor, până la urmă. În măsura în care, din câte mă aștept eu să se întâmple, Consiliul de Rezoluție Unic devine un actor important în discuțiile internaționale eh, cu privire la standardele globale ale rezoluției, ca element al, al responsabilității, sigur că uh, Consiliul va trebui să raporteze în fața Comisiei dumneavoastră, să fie cât mai transparent. Uh... Mulțumesc. Următorul vorbitor, Danuta Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, eh, la Ecofin încă se discută un compromis în legătură cu contribuțiile băncilor la acest fond unic pentru rezoluție și apar noi idei. Există printre ele ideea de a aboli pragul pentru angajamentele de plată uh, în locul uh, sumelor uh, de în fluxul de lichidități și atunci Consiliul a trebuit să decidă care e punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu această chestiune. Pare o idee care a devenit problematică până la urmă și va afecta decizia finală care va permite demararea întregului sistem în 2015-2016. Răspuns, în general, asupra principalelor uh, elemente ale cadrului pentru definirea contribuțiilor băncilor la Fondul Unic pentru Rezoluție, sunt în favoarea principalelor sale elemente, mai ales cu această noțiune că uh, să existe principiul de proporționalitate, desigur, conform căruia băncile de mai mici dimensiuni uh, ar trebui să beneficieze mai puțin și atunci să și plătească mai puțin. Și apoi mai este și noțiunea generală că băncile care vor avea cele mai mari beneficii, deci uh, supuse celor mai mari riscuri, să plătească și niște taxe uh, care să corespundă profilului lor de risc. Deci din acest uh, punct de vedere sunt în favoarea structurii actuale. Pe chestiunea asta punctuală menționată de dumneavoastră, ca să fiu cinstit, încă nu mi-am format un punct de vedere. Nu, nu vreau să spun lucruri care să, să rămână la un nivel general. Să vreau să fiu cinstit și să spun că nu mi-am format încă o opinie. Sigur, recunosc că există o problemă aici. Există o diferență între uh, a plăti uh, cash și a-ți asuma niște angajamente. Absolut, nu e vorba doar despre aceste, acest fond, ci se aplică oricărui fel de fond. Sunt aceste discuții și la nivel global, când E vorba cu capacitatea totală de absorbție a uh, pierderilor, uh, fie că e internă, fie externă. problema capacității externe, uh, cu distribuția de sus în jos aceste capacități. sunt, problemele sunt cam aceleași, dar până la urmă chestiunea este următoarea. Dacă ai o garanție, sigur, nu, ești de, nu e sigur că atunci când ai nevoie de bani, vor, vor și exista acești bani și vor fi puși la dispoziție. Sigur, când se face plata în cash, atunci ești convins că dispui de bani. <laughs> Până la urmă, la asta se rezumă dezbaterea. Acum, v-am spus, opinia mea încă nu e formată, dar așa, spontan, aș spune, uh, că ar fi mai bine, desigur, să existe plăți în cash, ca banii să existe și să fie disponibili. Pe când dacă cer băncilor o contribuție, ar putea uh, să se pună problema ciclicalității, ciclicității. Deci, uh, asta v-aș putea spune pentru moment. Dar, din nou, în concluzie, repet, e mai bine să ai plăți cash, dar uh, punctul meu de vedere nu este unul ferm. <laughs> Mă scuzați, atât vă pot spune la ora actuală. Thank you. I... Uh, Mulțumesc. Intră pe colegi dacă doresc să intervine din nou, poate în cadrul unei proceduri spontane. Dacă nu, putem încheia această audiere aici. Mulțumesc pentru participare, felicitări! și sigur ne vom exprima punctul de vedere prin votul de săptămâna viitoare. Forma, forma. we try to anticipate a little bit also the hearing with uh, Mr. Loitiniemi. His... Încercăm de asemenea să anticipăm puțin și audierea cu domnul Loitiniemi. Dânsul e pe drum, deci v-aș ruga să rămâneți în sală. Oh, so on the stairs, so even less. Great. Dânsul e undeva pe drum, deci nu va dura nici 5 minute. waiting instruction from the secretariat whether. whether some speakers of political groups are coming, in this case we wait for them or we can start immediately. Așteptăm instrucțiuni din partea secretariatului să vedem dacă mai uh, sunt așteptați și alți vorbitori din partea unor grupuri politice, dacă e nevoie să așteptăm sau putem începe audierea fără dânsii. Welcome to... Bun venit domnului Timo Loichiniemi. Bun venit din nou în Comisia Econ. Domnul Loichimieni este director al uh, Fondului de Pensii de Stat din Finlanda. Am avut deja un schimb uh, informal de opinii în cadrul primului pas al procedurii de desemnare pentru Consiliul de Rezoluție Unic. În momentul de față și dânsul a fost desemnată de către Comisie pentru poziția de vicepreședinte a Consiliului. Felicitări! Vom începe acum cu cuvântul dumneavoastră de introducere, dar v-aș ruga numai mult de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați membrii acestei comisii. Mă bucur să vă pot uh, prezenta opinia mea cu privire la Consiliul, cu privire la rezoluția uh, unică și uh, candidatura mea pentru acest post de vicepreședinte. Voi încerc pe cu câteva observații de ordin general. Mecanismul unic de rezoluție reprezintă un mecanism important a Uniunii Bancare. Criza din 2008 a fost un moment uh, de răscruce și a arătat uh, slăbiciunea infrastructurii piețelor uh, financiare care până la urmă a devenit și un test de rezistență pentru bănci, guverne, dar și societatea în ansamblu. Estimarea costurilor crizei a fost una imensă. Doar în Statele Unite se estimează circa 14 trilioane. Și îndatorarea guvernelor uh, a avut o incidență asupra sectorului bancar. De aceea este important ca toate piesele din acest ansamblu al Uniunii Bancare să își găsească locul. Consiliul de uh, Uh, unic de rezoluție are misiunea să vegheze uh, asupra solidității structurii financiare. Va acționa ca organism de guvernare pentru rezoluția unor instituții financiare în dificultate. Acționează în baza regulilor și regulamentelor stabilite de Parlamentul European și acționează uh, în conformitate cu eforturile internaționale coordonate ale G20 și ale uh, Consiliului de Stabilitate Financiară. Dacă ar fi să menționez câteva elemente esențiale ale acestui mecanism nou creat, ar fi uh, această regulă a uh, salvării interne, bail-in în engleză care sigur exclude anumite depozite și obligații predefinite și um, este o formulă de majorarea capitalului băncii în anumite situații. Acest bail-in este un mecanism tampon necesar pentru salvarea contribuabililor de la intervenția unui bail-out. De asemenea, pot fi folosite și alte instrumente financiare care pot fi convertite în capital în cazul unor șocuri uh, importante. Toate acestea vor uh, ameliora șocurile de pe piața financiară, pentru că acestea pot apărea de pe mai multe canale. Unele dintre acestea au fost recent analizate în detaliu în uh, analiza de calitativă a activelor băncilor mari. Acestea au folosit scenarii unde s-ar putea ajunge. Rezultatele au fost apreciate pe piața financiară și au oferit și posibilitatea pentru bănci de a-și consolida capacitatea financiară. M-aș referi acum la rolul vicepreședintelui Consiliului de Rezoluție Unic. Vicepreședintele va avea trei competențe majore. În primul rând, fondul unic de rezoluție, apoi participarea la uh, acțiunile care țin de rezoluție, așa cum va decide Consiliul, și va, îl va susține pe președinte și va răspunde și de servicii corporatiste. În primul rând, conducerea Directoratului pentru Fondul Unic de Rezoluție. Volumul fondului se referă la 1% din depozitele acoperite a tuturor instituțiilor bancare. Până la urmă se va ajunge la 55 de miliarde de euro. Va constitui un uh, fond tampon pentru cazuri de rezoluție. Se va constitui un uh, set întreg de reguli de asemenea și politici de investiții aferente. În experiența mea, politicile de investiție trebuie să fie uh, să aibă strictă legătură cu scopul. Scopul sistemului contribuțiilor anuale este unul echitabil și echilibrat, iar contribuțiile vor fi ajustate în conformitate cu profilul de risc a instituțiilor din sectorul bancar. În al doilea rând, vicepreședintele acționează ca membru din cazul membru al Consiliului în cadrul proceselor de rezoluție atunci când uh, se impune un astfel de mecanism. Sperăm că uh, Regulamentele din sectorul bancar vor face solide băncile și uh, eficiente în deservirea interesului public. Este întotdeauna un act de echilibru, soliditate financiară și competiție uh, și de asemenea o bază solidă pentru creștere economică. Și în final, vicepreședintele răspunde și servicii corporatiste. Aceasta include diferite chestiuni de la resurse umane, IT, chestiuni de gestiune. Aș spune în final că Consiliul Unic de Rezoluție reprezintă un element esențial al Uniunii Bancare, care vine să servească interesele statelor membre și ale cetățenilor. Aș dori să contribui la funcționarea solidă a piețelor financiare, la creșterea economică și prognozele de creștere economică din Europa pe termen lung. Mă bucur să pot discuta aceste chestiuni mai în detaliu cu membrii comisiei dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Primul vorbitor din partea PP, Pablo Salva. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că, uh, pentru intervenția dumneavoastră. V-ați referit la cetățenii europeni. Cred că acest lucru, uh, evident, este în favoarea cetățenilor europeni. Și m-aș referi puțin la răspunderea democratică. Aș dori să știu care este conceptul dumneavoastră vis-a-vis -vis de implementarea uh, Uh, responsabilizării democratice în funcționarea um, mecanismului unic de stabilitate și cum vă imaginați că veți colabora cu această cameră. Mulțumesc foarte mult. Colaborarea cu Parlamentul și Comisia dumneavoastră este una foarte importantă. Regulamentul, sigur, a fost stabilit uh, de către Parlament și de aceea este important ca cooperarea să funcționeze foarte bine. Există în regulament anumite proceduri care au menirea de a garanta această bună comunicare între această comisie și Consiliu. De aceea cred că ambele părți au de câștigat de pe urma acestei comunicări și ne angajăm la un astfel de demers. Mulțumesc din partea grupului Socialiștilor Democraților, Permanș Berez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și candidatului pentru acest post de vicepreședinte. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați descris felul în care considerați rolul dumneavoastră specific. Eu sunt de părere că etapa pe care o traversăm acum prin instaurarea acestui fond este o etapă majoră. Însă am o neliniște legată de caracterul interguvernamental pe care îl are acum, nu neapărat partea referitoare la supraveghere, pentru că asta mi se pare că merge într-adevăr la o dinamică de tip federal, ci partea legată de felul în care se va finanța uh, acest fond și care, dintr-o dată, e destul de interguvernamental. Întrebarea mea este următoarea. Nu cumva vor exista tensiuni și presiuni uh, în sânul acestui fond și că asta de fapt, prevestește niște dificultăți. Dificultăți care poate vă vor împiedica să funcționați în mod corect și să aplicați corect uh, regulamentul de rezoluție. Pentru că vedem că există astăzi presiuni în ceea ce privește felul în care va fi componența exactă a acestui fond. Mai clar, spune doamna Perez, modul de finanțare sunteți noastră de părere că acesta asigură în perioada tranzitorie o independență de plină a membrilor fondului de rezoluție, în momentul în care ne uităm la această propunere. Thank you for the question. Mulțumesc pentru întrebare. Finanțarea fondului de rezoluție se decide în a fost decisă ca fiind o finanțare exante pe baza unor contribuții uh, forfetare plus unele ajustate la risc, apoi și un pilon de contribuție expost, dacă va fi necesar, să sperăm că nu, dar există și un mecanism pentru această finanțare expost și apoi mai există și alte două elemente posibile de finanțare, dacă apar nevoi imediate și cazuri de urgență, de pildă împrumuturi din alte mecanisme de rezoluție și, în al patrulea rând, posibilitatea de surse alternative de finanțare. La prima parte a contribuțiilor ex-ante, așa cum ați menționat, s-ar putea să apară că tensiuni la nivel interguvernamental, dar regulamentul este scris și este destul de clar faptul că, cu privire la scopul fondului și de asemenea și nivelul țintă de finanțare uh, pe care trebuie să-l acopere fondul, cel de 1% și uh, un total de 55 de miliarde de euro, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru protejarea guvernelor europene. Eu sper că vom avea parte de un proces uh, lin dar, desigur, uh, ca în orice astfel de proces pot apărea discuții. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Danuta Hubner. Mulțumesc, domnule președinte. Există foarte multe fragmentare în sectorul bancar. Totuși, dumneavoastră veți avea de-a face cu bănci care au multă tradiție și experiență în uh, activitatea transfrontalieră. Când veți avea probleme sau de a face cu rezoluția unor bănci care operează în regimuri multiple. Cum vedeți problemele, în special vis-a-vis -vis de așa numita provocare home host, deci a țării gazdă? Credeți că ar putea apărea situații dificile în cazul unor rezoluții transfrontaliere? și cum credeți că puteți aborda această provocare, în special vis-a-vis -vis de bănci care vor opera atât în zona euro, dar și în afara Uniunii Bancare? Intervenție fără microfon. Pentru Uniunea Bancară s-au stabilit deja primii pași cu crearea acestui uh, Consiliu și uh, cu acest fond. Sigur că la nivel transfrontalier uh, problema uh, e mai complexă datorită structurilor diferite, dar în Uniunea Europeană, dacă apar probleme, cred că acestea pot fi depășite. Pe termen mai lung, sigur că trebuie să existe cooperare între zona euro, țările europene și restul lumii. Acest nivel de colaborare este important, desigur, G20, uh, Consiliul de Stabilitate, de asemenea, reprezintă elemente principale pentru împlinirea acestui deziderat. Și Consiliul de Rezoluție, în capacitatea sa, este în măsură să coopereze cu alte jurisdicții. Mulțumesc foarte mult! Dacă mai există și alte întrebări din partea membrilor comisiei, dacă nu putem finaliza această audiere foarte scurtă, dar utilă, importantă, necesară și cred că și pozitivă. Deci așteptăm uh, cu interes votul nostru, care va avea loc săptămâna viitoare. Vă mulțumim așadar pentru participare, de asemenea și tuturor celorlalți uh, candidați pentru faptul că au fost dispuși să discute cu noi și într-o ocazie informală anterioară. Mulțumim și Comisiei pentru cooperarea excelentă pe parcursul întregii proceduri și așteptăm cu interes finalizarea acestei proceduri pentru a avea, într-adevăr, un Consiliu de Rezoluție unic care să funcționeze în spiritul Uniunii Bancare. Mulțumesc!